Dear colleagues, I would like... Dragi colegi, începem ședința de astăzi. Bun venit tuturor celor prezenți. Primul punct de pe ordinea de zi este tocmai adoptarea ordinii de zi și eu nu am nimic de propus, nici altcineva, probabil, în sensul modificării acestei ordini de zi pe care ați primit-o. Profit de ocazie pentru a vă spune că timpul dedicat fiecărui punct în parte de pe ordine de zi este cumva orientativ, pentru că e foarte greu să prevedem clar și precis cât timp va dura fiecare punct de pe ordinea de zi. Deci, luați în considerare acest lucru în momentul în care doriți să ieșiți din sală și că reveniți. Al doilea punct de pe ordinea de zi anunțurile președintelui, nimic special din partea mea. Putem să trecem direct la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume continuarea discuției pe care am avut-o privind uh, regulamentul general 2013-2020 am discutat începând de luna trecută diferite aspecte ale cadrului reglementar pentru perioada respectivă Acum uh, avem de discutat uh, toate noile elemente legate de acest subiect și avem un raportor din partea Comitetului Regiunilor. Regiunilor. Și atunci când vom discuta acest lucru, vom da cuvântul uh, reprezentantei respective. Iar în ceea ce privește regulamentul general, raportorul este doamna Catiușa Marini, raportor de la Comitetul Regiunilor și, în schimb, o avem pe doamna Mercedes Breso, președinta Comitetului Regiunilor cu noi astăzi. Și, Mercedes, nu pot să-ți acord decât 10 minute, Mercedes, uh, și apoi continuăm cu raportorii și cu alți colegi care vor dori să intervine. Doamna președinte Breso, aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, dragi membri ai uh, Comisiei Regii. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această dezbatere. Așa cum spuneți, cum ați spus, reprezint pe raportorul nostru, pentru că pentru noi avizul Parlamentului, opinia Parlamentului este foarte important și de aceea sunt și eu prezentă astăzi aici. Comitetul Regiunilor a fost prima instituție care s-a pronunțat asupra acestui pachet legislativ. Și în procesul decizional doream ca vocea noastră, glasul nostru să fie auzite. Și cu cât facem acest lucru în amonte, cu atât mai mult, cu atât mai mult putem să influențăm procesul legislativ. Trec direct la subiect. Este vorba de un raport pe care noi l-am adoptat uh, pe 5 martie, Comisia Coter. Raport care va fi uh, examinat în plenară pe 3 mai, dar lucrurile nu vor evolua până atunci. În primul rând, guvernanța multinivel și principiul de parteneriat. Această guvernanță multinivel se regăsește uh, în centrul atenției noastre la Comitetul Regiunilor și, conform principiului subsidiarității, noi cerem ca autoritățile locale și regionale să aibă un cuvânt de spus, să participe pe deplin la examinarea, revizuirea documentelor cu caracter strategic, cadrul strategic uh, comun, contractul de parteneriat și așa mai departe trebuie ca aceste autorități locale și regionale să fie, într-adevăr, partenerii reprezentând societatea civilă. Iată de ce noi dorim să participăm, așa cum se cuvine, la elaborarea acelor contracte de parteneriat pe plan local și regional. Există foarte multe cazuri în Europa unde aceste autorități locale regionale chiar cogestionează opera, programe operaționale, programe financiare de anvergură și noi vom vegea ca ne vom asigura că această guvernare multinivel să fie cu adevărat o realitate și aici mă refer și la codul de conduită din cadrul acestui parteneriat. Toate aceste lucruri le vom analiza cu atenție pentru că este vorba de planuri, deci de parteneriat și investiții la nivelul fiecărui stat membru. Ne vom asigura că aceste autorități locale și regionale sunt asociate în fiecare etapă. Al doilea element e vorba de concentrarea fondurilor în cadrul, strategic, în cadrul cadrului strategic comun. E vorba de concentrarea fondurilor structurale uh, pe o serie de axe și obiective prioritare, tematice, legate de strategia 2020. Noi dorim ca documentul de lucru să conțină acest lucru, dar uh, într-un mod mai flexibil, mă refer la alegerea priorităților. De exemplu, noi dorim să se scoată pragul minim prevăzut de comisie la acest capitol care permite autorităților locale și regionale să aleagă printre obiectivele strategice prioritare, prioritare 3 pe care să se concentreze în cadrul uh, fondurilor structurale. Pentru că apoi politica de coeziune să fie eficientă, ea trebuie să se fundamenteze pe baza uh, unor uh, consultări aprofundate cu autoritățile locale și regionale. În ceea ce privește cadrul strategic comun, este deocamdată un document de lucru. Noi, Comitetul Regiunilor, ne vom exprima în acest sens, sau ma pe marginea acestui document, într-un raport de inițiativă, ca să existe într-adevăr o sinergie, o coordonare între diferitele fonduri, uh, FADR, FEDER, Fondul Social European, uh, Fondul pentru uh, Proiecte Urbane, etc. Deci să existe într-adevăr uh, posibilitatea ca toate aceste programe să se dezvolte așa cum trebuie. Cadrul strategic comun trebuie să fie anexat regulamentului și să fie adoptat prin codecizie, prin codecizie, deci cu Parlamentul European. Apoi, arhitectura politicilor de coeziune, al treilea element asupra căruia aș dori să insist. Comitetul nostru dorește crearea unei categorii aparte, regiuni în tranziție, având în vedere ultimele date publicate de Eurostat. Există din ce în ce mai multe regiuni în Europa și anumite regiuni eh, dezvoltate Uh, și-au schimbat uh, profilul, uh, e vorba de veniturile acestora care au scăzut din cauza crizei economice și au fost și uh, afectate de concurența provocată de globalizare. Criza a dus la o scădere a PIB-ului pe cap de locuitori în aceste regiuni în raport cu media europeană. Deci această, și această globalizare a afectat și afectează în continuare regiunile acestea atât de dinamice, dar deci expuse concurenței internaționale. Suntem destul de îngrijorați uh, în acest sens de ce se discută acum la Consiliu. Pentru noi este foarte important să existe o dezbatere între diferitele comisii implicate ale Parlamentului, Comisia Regii, Comisia Buget, pentru că apar o serie de elemente legate de aceste regiuni în tranziție. Apoi, condiționalitatea și performanțele. Noi suntem extrem de clari pe acest subiect al condiționalității Constaționalității macroeconomice. Noi întotdeauna am refuzat acest lucru. Nu ne-am dorit ca politica de coeziune să aibă ceva de a face cu politica de stabilitate, adică să devină un subcapitol în cadrul acestei politici. Și aceasta sub pretextul că anumite state nu și-au respectat angajamentele cu privire la cheltuielile și deficitul publice. Noi considerăm că trebuie să simplificăm uh, acele condiționalități și criterii care ni se par mult prea amănunțite, detaliate. Avem propuneri de amendamente concrete la anexa 4, amendamentul nostru 63, care prevede aproximativ 20 sau propune 20 de posibilități de simplificare și ne-am aplicat asupra acestor elemente. Apoi, coeziune și convergență și nu coeziune și divergență. Trebuie să fim foarte atenți și la aceste capitole, pentru că s-ar putea ca țările care au probleme să fie sancționate mai mult. Această condiționalitate nu trebuie să se traducă sau să se exprime printr-un sistem de pedepse fin sau sancțiuni financiare sau de altă natură. În primul rând, există ideea unei uh, recompense de care să se bucure statele fruntașe, asta vine în contradicție cu principiul condiționalității. Veți vedea de ce ne exprimăm aceste rezerve și cum apar acest lucruri, aceste lucruri în textul nostru. Apoi, gestionarea regulilor de nu, simplificarea legurilor de gestionare, simplificarea deci acestora, auditului, etc. Noua propunere ar trebui să prevede, să prevadă simplificări în ceea ce privește controlul și auditarea locală și regională. Prevederile în acest sens ar trebui să fie mai amănunțite, mai detaliate nu trebuie ca sistemul să devină prea greoi. Ele deja destul de greoi și apasă asupra autorităților locale și regionale. În documentul nostru veți găsi o serie întreagă de propuneri de simplificare și sper că le veți studia cu multă atenție și le veți prelua ca atare. În orice caz, regiunile noastre care beneficiază într-adevăr de fonduri, e bine ca ele să o facă în mod cât mai eficace. Apoi, un alt element, dimensiunea teritorială, lucrul care ne interesează foarte mult. În acest sens, Comisia ne-a făcut propuneri pe care le-am apreciat. E vorba de dezvoltarea locală și gestiunea teritorială integrată. Totuși, nu suntem siguri de cum se va pune în practică toată această arhitectură, care pare destul de complexă. În ceea ce privește proiectele urbane, suntem pentru, dar ne îngrijorează faptul că există poate prea multe obiective. Pe de o parte avem toate acele obiective ale politicii teritoriale, de fapt, în general, toate aceste politici și programe ni se par un pic cam stufoase, cu toate suferă de această uh, tendință. Prea multe priorități, prea multe tematici. În regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să punem accentul nu numai pe servicii, ci și pe infrastructuri, la capitolul investiții. Apoi ar trebui să încurajăm, într-adevăr, programele cu adevărat regionale, bazate pe specificități strategice și cu o viziune macroeconomică. Ar trebui ca regiunile ultraperiferice sau cu populație redusă, acestea ar trebui să beneficieze de un tratament sau un cadru special. În sfârșit, noi am depus vreo 60 de amendamente pe textul comisiei, vă invit să le parcurgeți și cred că acest lucru vă va ajuta să aveți în continuare o dezbatere aici, în cadrul comisiei dumneavoastră. Ceea ce privește Fondul Social European, raportorul nostru nu este aici și Aș vrea totuși să fac o, o, o observație, chiar dacă nu vizează direct subiectul de față. Noi dorim ca în politica de coeziune din cadrul fond, Fondului Social European și la capitolul cadru strategic, noi dorim ca aceste lucruri să fie înscrise negru pe alb. Știm bine că în anumite regiuni, Fondul Social European este regionalizat. Am dorit ca acest lucru să fie Extinsă toată toate regiunile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Acum să vedem uh, reacții. În primul rând, uh, raportorii. Doamna Claire. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori pe scurt să reacționez, să reacționez și apoi să uh, intru în temele pe care doream să le dezbatem astăzi. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc doamnei Breso pentru faptul că a venit în persoană în comisia noastră. La comisia noastră este o mare onoare pentru noi. Cred că avizul uh, Comitetului Regiunilor uh, atinge aceleași uh, sau probleme similare pe care le discutăm și noi în, uh, în comisia noastră, uh, cum este vorba de parteneriat și de contracte de parteneriat uh, și de alte aspecte similare. Suntem pe aceeași lungime de undă, apoi și în ceea ce privește simplificarea și aceasta este foarte importantă pentru noi. Chiar dacă există nuanțe diferite în discuție, um, suntem pe aceeași lungime de undă, dar Tocmai având în vedere această, aceste nuanțe, sper ca Comitetul Regiunilor să facă lobby pe lângă statele membre pentru a pregăti negocierile cu Consiliul, care sunt etapa următoare. Cred că uh, rolul în statele membre este foarte important. Astăzi discutasem și se referă și la unele puncte pe care le-ați menționat. E bine, astăzi decisesem să discutăm despre simplificare, dar și despre uh, orașe, despre e-guvernare, despre multifond și despre finanțarea costurilor, aș dori să fac câteva observații în acest sens. Dezvoltarea urbană o amânasem pentru că am dorit să ne asigurăm că domnul Ian Olbricht uh, este prezent, pentru că, așa cum reiese din documentul de lucru, dezvoltarea urbană este strâns legată cu uh, regulamentul uh, general și cu alte regulamente. Drept urmare, trebuie să existe o strânsă cooperare între cei trei raportori. Obiectivul este ca dezvoltarea urbană să fie consolidată, mai ales în ceea ce privește abordarea integrată și durabilă referitoare la dezvoltare. Și aici am dezvoltat propunerea comună de a oferi orașelor posibilitatea de a dezvolta proprii proiecte, chiar și cu uh, subvenții uh, globale, dar despre asta va vorbi cu siguranță și Ian Olbricht. Suntem de acord că cei 5% prevăzuți ca uh, alocație minimă pentru uh, dezvoltarea urbană, care urmează să fie puși la dispoziție, e bine că aceste fonduri ar trebui într-adevăr să ajungă la astfel de proiecte. Uh, de dezvoltare urbană și aceste fonduri ar trebui să dea posibilitatea orașelor să se dezvolte pe baza strategiilor și instrumentelor oferite de regulament și cu uh, investițiile teritoriale integrate, de exemplu. O, acum o săptămână am mai purtat o discuție și am spus că cu greu ne închipuim că ar putea fi o îmbunătățire a dezvoltării urbane în Europa, și anume lista de 300 de orașe care ar urma să fie prevăzute și în contractul de parteneriat. Avem dubii aici uh, cu privire la valoarea adăugată europeană sau dacă pentru oraș există o, o Uh, valoare adăugată, pentru că există deja rețele europene, precum Eurocities, dar și altele, în care se poate face schimb de uh, informații, de bune practici și cred că este, nu este necesar și este, ar fi uh, redundant dacă fără a avea o idee clară cu privire la proiecte, am adoptat o listă de orașe. Noi am sprijinit așadar uh, ideea ca cooperarea să se facă în vechile rețele existente și acești 5% din fondurile structurale să meargă pentru noi proiecte în uh, orașe. Uh, cu privire la faptul că ar trebui să fie orașele și o zona periferică. Această abordare subliniază și aspectul teritorial al dezvoltării urbane și cred că acesta este uh, punctul în care noi trebuie să acționăm pentru a uh, obține progrese și pentru a prevedea și coeziunea teritorială în contracte. Bineînțeles, în detalii, tre detaliile trebuie să le mai discutăm între noi și asta cu siguranță va fi mai degrabă uh, munca lui Jan uh, Olbricht. Trebuie să vedem dacă nu are sens să avem o axă prioritară pentru dezvoltarea urbană, astfel încât uh, să aducem la un loc mai multe axe tematice complexe. Dar acestea sunt lucruri pe care cu siguranță le vom mai discuta cu domnul Ian Olbricht. Referitor la simplificare și la simplificarea uh, modului în care se pot manevra aceste fonduri structurale. Bineînțeles că este important ca uh, cele cinci fonduri să fie unite într-un, într-un regulament un, unic și să existe proceduri unice. Asta va aduce simplificare cu siguranță pe termen lung, însă doamna Bresu are dreptate, uneori uh, există se creează impresia că numai comisia ar avea mai puține probleme și nu chiar cei care uh, fac proiectele la fața locului. Însă, e-cohesion, uh, e-coeziunea ar putea fi un instrument important dacă este într-adevăr pus în aplicare ar putea să însemne o simplificare pentru toți participanții. Însă trebuie să întrebăm uh, Uh, comisia dacă uh, implementarea acestui proiect este bine pregătită, dacă există posibilitatea să se revină la hârtie um, în cazul în care uh, nu toată lumea este pregătită, însă Cred că ar trebui să uh, solicităm statelor membre să susțină acest proiect, pentru că pe termen lung este calea prin care cel mai ușor și cel mai puțin complicat vom putea comunica unii cu alții. Și cred că acesta ar putea fi o bună contribuție pentru simplificare. Trebuie de asemenea să cerem statelor membre să utilizeze asistența tehnică. Însă trebuie clarificat dacă există sisteme care să corespundă și standardelor de protecție a datelor, dacă sunt recunoscute semnăturile electronice, dacă informațiile așadar sunt și uh, securizate, astfel încât nimic să nu se poată întâmpla. Dar cu siguranță acestea sunt lucrurile pe care ni le va mai putea explica Comisia în săptămânile viitoare pentru că toate acestea nu trebuie să fie prevăzute în regulamentul comun. A mai existat o întrebare cu privire la multifunds. Comisia a propus o mai mare flexibilitate față de situația actuală în care flexibilitatea nu este posibilă și proiectele Uh, sunt împărțite pe uh, dimensiune hard și dimensiune soft. S-a încercat o nouă abordare. Din păcate, această abordare nu reușește până la nivelul proiectului, ci numai până la nivelul axelor prioritare. Comisia ar putea veni cu o propunere aici uh, dacă nu, se, pentru a se merge mai departe până la nivelul proiectelor. Cu siguranță ar fi util și cel mai util pentru cei care lucrează la proiecte, pentru că dacă nu, ei vor trebui să facă această separare de fiecare dată. Bineînțeles că s-ar putea să existe provocări neobișnuite pentru comisie în acest sens, dar poate că merită să le accepte Uh, și să uh, pună în valoare um, potențialul unor astfel de instrumente. Când ne uităm, când avem această, când avem această abordare um, multifonduri, ne gândim și la uh, finanțarea încrucișată așa numitul cross-financing, e bine dacă uh, multifondurile uh, merg până la nivelul de proiect, această finanțare încrucișată ar putea fi lăsată, ar putea fi dată uitării. Dacă însă nu se face acest lucru, ar trebui să ne limităm la 10%. Din punctul meu de vedere, ca introducere, Acestea au fost punctele principale. Putem continua cu dezbaterea apoi. Thank you, Lambert. The floor is yours. Vă mulțumesc, Lambert. Nu, nu încă nu dorești să intervii. Așteptăm. Alde dorește să intervină domnul Gudmanis. Sau cine dorește să intervină în numele Alde, în calitate de raportor din umbră? Da. Singurul lucru uh, pe care vreau să-l spun este referitor la acordurile de parteneriat, care este secvența participării. Pentru prima dată se elaborează un astfel de document și întrebarea principală pentru Parlament este următoarea. Dacă s-a elaborat în interiorul statului membru, ceea ce propune Comisia, înseamnă că statul membru se asigură de principiile democratice uh, și se asigură că se consultă cu regiunile și că se elaborează documentele necesare. însă regiunile este posibil să aibă și uh, posibilitatea paralelă de a vorbi în paralel cu Comisia pentru elabora elaborarea documentelor. Asta este o întrebare care trebuie să fie clară înainte să adoptăm acest regulament. Mulțumesc, înțeles, înțeleg că nu mai este, uh, nu mai dorește nimeni. În, în numele verzilor, uh, François Alfonzi. Da, mulțumesc. Două, trei observații. În primul rând, mulțumesc Comitetului pentru activitatea depusă pe acest document excelentă. Împărtășim uh, îngrijorările exprimate. În primul rând, vedem că Comisia dorește să îmbunătățească lucrurile, dorește ca politica regională de dezvoltare să fie mai bine țintită, mai bine concepută, însă are o atitudine destul de dirigistă. Și mm, planul de dezvoltare pe șapte ani este un proces uh, de parteneriat și trebuie ca fiecare să-și aibă locul și libertatea sa în acest parteneriat și vedem că există o serie de dispoziții practice propuse, iar spațiul uh, de manevră al fiecarei autorități locale este destul de strâmt. Și acea rezervă de performanță sau performanța aceea pentru noi era un instrument de flexibilitate și nu era un fel de catalog uh, în care notai pe fruntaș, iar orientările comisiei mi se par bune în general. Da, într-adevăr, lumea se mișcă foarte repede și lucrurile se schimbă, anumite priorități să priorități astăzi, însă nu mâine, apar altele, deci trebuie să fim flexibili, dar nu înseamnă că această flexibilitate eh, să devină un fel de uh, luptă între regiuni care să le uh, stârnească unele împotriva celorlalte. Există dezvoltări cum ar fi dezvoltarea um, urbană, eficiența energetică, etc. Acolo se propun niște preaguri interesante. Însă acea concentrare tematică uh, nu este bună, pentru că anumite regiuni uh, vor fi tentate să abandoneze niște teme, să se repeadă spre altele și, uh, într-adevăr, există două abordări, două abordări posibile. Ori lărgim evantaiul, paleta de tematici, ori le concentrăm și eu aș fi partidanul cel de-al doua soluții, pentru că e mai fezabilă. Apoi, un alt element care ne îngrijorează foarte mult este acea simplificare. Bineînțeles că această simplificare este un fel de fir roșu în acest document și e necesară pentru că, într-adevăr, este un aspect pozitiv, însă această simplificare nu, este, nu merge într-un singur sens, unilateral. Nu trebuie să simplificăm numai uh, viața birocraților europeni, ci și viața celor de pe teren. Eu, uh, care provin din Corsica, uh, știu bine cu ce se confruntă edilii locali Uh, și cu ce complexitate trebuie să se lupte ei când uh, tratează anumite dosare, comparabilă cu cea a um, șefilor sau președinților de corporații. Deci e bine ca și această simplificare să meargă în cele două sensuri. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș dori să vă spun încă o dată că subiectul de față este următorul. Pe de o parte, prezentarea doamnei Breso, E vorba de prezentarea poziției Comitetului Regiunilor privind regulamentul nostru. Pe de altă parte, e vorba și de o continuare a unei discuții pe care am început acum câteva luni. Dimensiunea urbană, simplificarea, coeziunea, finanțarea eco, și transferul de resurse și doamna Cornelia Ernst are cuvântul. Mulțumesc! Ja, vielen Dank! Ähm, Mulțumesc! Aș dori să spun câte ceva. Pentru GUE, în primul rând vreau să mulțumesc Comitetului Regiunilor. E bine că s-a găsit o poziție stabilă, totuși. E foarte bine că a fost pornită această discuție. Sunt de acord cu împărțirea pe zone în ceea ce privește uh, Uh, acele regiuni de tranziție. Cred că aceste regiuni de tranziție pe care noi le sprijinim, noi cu ele sprijinim, da, sunt importante, însă din ceea ce privește perspectiva financiară s-ar putea să întâmpinăm niște probleme Cred că discuția în ceea ce privește această chestiune ar trebui să fie purtată în continuare în ultimul timp. Avem nevoie de mai multe claritate în ceea ce privește aspectele financiare ale acestei chestiuni. Apoi, sunt de acord cu Comitetul Regiunilor în ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice. Cred că nu e un sistem foarte bun. Regiunile, regiunile nu ar trebui să fie pedepsite din cauza statelor de care aparțin și pedepsite. Și avem și un exemplu, vedem ultimele hotărâri care au fost luate cu privire la Ungaria. Deci lucrurile pot să aibă consecințe foarte importante. Dacă e doar să ne gândim la acest exemplu atunci când vorbim de fondul de coeziune. Simplificare. Cred că ar trebui să ținem cont de cele propuse de Comitetul Regiunilor, am putea să discutăm, să vedem cu ce valoare în plus se vine. Apoi, în linii mari, sunt de acord cu poziția luată de Comitetul Regiunilor. Cele spuse de doamna Crel, dezvoltarea urbană. Trebuie să ne fie foarte clar ce fel de proiecte dorim să sprijinim. Ce trebuie să se întâmple cu această dezvoltare urbană? Da, e importantă ca crearea de rețele să fie sprijinită. Însă trebuie să spunem clar că e nevoie de noi proiecte și care sunt acestea. Nu știu dacă e bine să dăm un procent, nu știu dacă e bine să spunem 5%, 6%, 7%, mi se pare destul de dificil. Ar trebui să verificăm și propunerea Comitetului Regiunilor în ceea ce privește FEDER. Să vedem dacă ar trebui să venim cu ceva nou, ceva nou în lume sau nu. Ar trebui ca Comisia și Comitetul Regiunilor să discute, să nu venim cu niște structuri superflue. Acele 5% nu au reușit să mă convingă până în acest punct al discuției. Apoi, finanțarea încrucișată. Există și aici propuneri de procente, 5, 6, 10 procente. Cred că tot ce merge în sus e bine. Mijloacele vor fi tot mai puține și de aceea e foarte important să existe anumite limitări. Rămânem deschiși în continuare în această chestiune. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Terec Von are cuvântul. Da, mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește contribuția Comitetului Regiunilor. Cred că majoritatea membrilor acestei comisii sunt de acord cu ce a spus Comitetul Regiunilor și anume ce apare în documentul acestora. Însă aș dori să spun câte ceva despre guvernanța pe mai multe niveluri. E ceva ce am zis cu toții că e important. Să ascultăm comisia și comisia spune că această chestiune este una importantă, însă nu știu ce se va întâmpla în realitate, așa că am niște întrebări pentru Comitetul Regiunilor. Există această discuție cu o... Uh, va exista o separare în ceea ce privește Fondul European de Dezvoltare Regională și celelalte fonduri, apoi mijloacele pentru IMM-uri și investițiile pentru o economie săracă în emisii de dioxid de carbon. Toate aceste puncte se întreprătun. Iar apoi mai există și acele contracte de parteneriat. În acest moment se pare că această decizie privind contractele de parteneriat se va lua de către Comisie și statele membre. Noi ne gândim dacă n-ar putea să existe un capitol în contractul de parteneriat specifică pentru regiuni. Oare Comitetul Regiunilor a analizat această posibilitate? a încercat să discute și cu Consiliul despre acest aspect. Acestea au fost întrebările pentru Comitetul Regiunilor. Apoi, ce am mai discutat azi despre simplificare? Ar trebui să existe o comisie de control în viitorul acestor politici. Eu cred că, în primul rând, e nevoie să existe un echilibru să ne asigurăm că politica de coeziune și fondurile structurale, fondurile din aceste două elemente sunt folosite așa cum trebuie. Trebuie să fie ușor pentru toată lumea, nu doar pentru comisie și pentru statele membre, ci pentru beneficiari. Aceasta este sarcina cea mai importantă și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Să fim atenți cu acreditările, cu auditele, cu gestiunea financiară, ecoeziunea și așa mai departe. Toate lucrurile care vin cu o plus valoare trebuie să fie sprijinite, însă trebuie să ne asigurăm că există un echilibru între ele. Apoi, zonele urbane. Am câteva îngrijorări în legătură cu acest subiect mai ales în ceea ce privește cele 300 de orașe care vor avea voie să aibă o platformă urbană. Întrebarea mea e următoarea. Cine va decide cine sunt aceste 300 de orașe? Și ce fel de mandat va exista pentru aceste platforme, platforme urbane? Cred că sunt răspunsuri la care, întrebări la care încă nu s-a dat un răspuns. Eu cred că regiunile ar trebui să fie implicate. Ele ar trebui să spună care sunt orașele implicate în acest program și așa mai departe. Mulțumim, Ian Olbricht are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și raportorilor care au introdus subiectul zonelor urbane în, dis- în această discuție. E o parte din discuția legă- legată de FEDER. Așa că vă voi spune care este poziția mea ca raportor înainte de a intra în toate elementele legate de FEDER. În primul rând, ce e important în regulamentul general? Există necesitatea de a crea un sistem care va ține cont de diferitele structuri legale existente în diferitele state membre. Acest element este unul foarte important. Avem state federale, avem regiuni foarte bine regionalizate, așa că textul trebuie să fie foarte deschis, să nu ducă la neclarități în anumite state membre de exemplu, în codul de conduită în ceea ce privește contractele de parteneriat. Elementul urban este o consecință a ceea ce am spus. Poziția Comitetului Regiunilor a fost clară. Ne spunea că trebuie să descriem foarte clar ce înseamnă un acord sau un contract de parteneriat. În primul rând să explicăm cine sunt partenerii. Sunt parteneri statele membre și Comisia sau vorbim de ceva la nivel național? Întrebarea e cine sunt partenerii la nivel național și care e relația dintre guvernanța multilaterală și ONG-urile și așa mai departe. Deci trebuie să fie foarte clar cum vor fi pregătite aceste contracte, de parteneriat și care va fi conținutul lor. În contractele de parteneriat, în regulament, avem acea listă faimoasă a regiunilor urbane. Nu vreau să mă întorc în timp care a fost ideea, ei, ce am, ce am propus eu ca raportor. Am propus următoarele și sper că mă, vor, mă veți sprijini. În primul rând, am vrut să spunem foarte clar că în cadrul FEDER, dar și în cadrul FSE, există diferite tipuri de acțiuni care trebuie să aibă loc la nivel urban. Acest lucru înseamnă că nu există niciun fel de limitare în ceea ce privește procentajele. Există limitări în ceea ce privește concentrația tematică. Totul depinde de autoritatea de gestiune. Mă refer aici la transport urban, la eficiență energetică a clădirilor, mă refer la infrastructura din orașe, la realizări sociale, economice și așa mai departe. Deci nu există niciun fel de limite. Însă, în funcția de mea de raportor, sprijin ideea Comisiei de a crea un așa numit program special în care, din alocație națională din cadrul FEDER, să se aducă aici cel puțin 5, la 5%. Aceste cel puțin 5% din FEDER trebuie să fie alocate acelor zone urbane funcționale Ce înseamnă acest lucru? Va fi necesar ca statele membre să definească ce fel de zone funcționale doresc să sprijine. Mă refer aici la orașe și la zonele din prejurul orașelor. Aceste 5% ar trebui să fie bine țintite spre aceste zone urbane. Ar trebui să existe o metodologie specială, ITI, iar aceste zone funcționale urbane ar trebui să aibă posibilitatea de a se folosi de grantul global care apare în regulamentul general. Eu, prin amendamentele mele, voi propune să renunțăm complet la listă pur și simplu să definim criteriile pe care se fac contractele de parteneriat. Fiecare stat membru va trebui să analizeze ce înseamnă pentru fiecare stat membru aceste 5% din FEDER ce fel de zone vor să sprijine, trebuie să știe câte zone funcționale urbane vor să sprijine, să se folosească de ITI și să se folosească și de acea sumă globală care apare în regulamentul general. Însă pentru aceasta e nevoie de o autoritate intermediară. Ea poate fi creată la nivelul acestor zone funcționale urbane. Deci noi avem această posibilitate și nu o obligație, pentru că probabil că unele din zonele funcționale urbane nu vor fi pregătite să apeleze la grantul general. Deci acestea sunt aceste faimoase 5%. În propunerea comisiei, consecința logică era următoare. Platforma era foarte importantă. Însă eu propun să renunțăm la listă și renunțând la listă voi propune să renunțăm și la platformă. Dacă avem criteriile, atunci statele membre vor decide câte zone urbane funcționale își doresc. Vom avea până la urmă o listă cu aceste zone urbane funcționale ca o consecință și nu ceva stabilit la început. O monitorizare, o evaluare se poate face, însă se poate face cu ceea ce avem astăzi. Dezbaterea politică cu cetățenii regiunile se face la Comitetul Regiunilor iar uh, lobby-ul făcut de regiuni este făcut prin intermediul asociațiilor care există deja, așa că nu cred că e nevoie de o nouă platformă urbană. Această idee cu 300 de orașe mari e ceva ce poate a existat la început. Însă acum discutăm doar despre aceste zone urbane funcționale care sunt strâns legate de dimensiunea statului membru și de tipul de acțiune pe care vrea să îl sprijine. Aceste fonduri ar trebui să fie folosite pentru a promova și pentru a motiva zonele urbane să conlucreze, să creeze o rețea să facă ceva mai mult și să vină cu o valoare adăugată. Și asta cred că ar fi propunerea din partea mea. Însă mai pot adăuga ceva pentru dezbaterea de astăzi. Unul, unul dintre cele mai, ele, mai dificile elemente este finanțarea încrucișată. Aceasta nu ar trebui să fie analizată separat față de sistemul pe multifonduri. Dacă acest sistem este încă în stadiu de planificare, da, putem spune că este încă foarte slab. Însă, dacă sistemul de multifonduri ar fi la nivelul programelor deja, tot ar fi slab. Ar trebui să se afle la nivelul proiectelor. Comisia ne dă semnale că așa ceva va fi posibil, însă cred că va fi foarte dificil. Să avem un sistem de multifonduri la nivel de proiecte ar însemna să avem un mare avantaj. Trebuie să fim pregătiți să-i acordăm importanța cuvenită finanțării încrucișate. Noi considerăm că sistemul trebuie să fie foarte flexibil, să nu ne reducem la 5-10% finanțare încrucișată, ci să vorbim de 10-20%. Totul trebuie să fie mai simplificat pentru oameni cred că e un aspect foarte important. E și un element foarte controversat în propunerea Comitetului Regiunilor. E ceva ce doamna președinte a menționat și anume elementul macro-regional. Dacă ne vorbiți despre interregionalitate în interiorul statelor membre, e mai ușor. Dacă ne vorbiți de interregionalitate, adică macroregionalitate între statele membre, atunci lucrurile nu mai sunt atât de simple. A fost doar un comentariu. Vom vorbi despre FEDER și e ceva ce a menționat Comitetul Regiunilor. E o propunere foarte interesantă. Există această limitare foarte strictă de această dată. Avem această limitare la nivelul FEDER și la nivelul FSE. Avem 25%. 25%. Apoi avem o limitare și pentru uh, facilitatea conectarea Europei. Apoi, fondurile din FEDER sunt bine țintite. S-a propus varianta de 80%, însă e mult prea mult. E posibil să existe aceste 80%, însă trebuie să se ia această decizie. Da, să ne putem concentra pe trei obiective tematice, însă trebuie să se facă această alegere. Trei dintre aceste obiective sunt mai importante decât celelalte. Deci nu putem veni cu 11 elemente și să se aleagă trei. Nu e logic. Aștept discuția legată de Fondul Social European pentru că există o și mai mare concentrare în cadrul Fondului Social European, pentru că există concentrare la nivel de program. Noi spunem că totul va fi mai simplu, mai flexibil, dar facem exact contrariu. Pur și simplu limităm totul. Le spunem oamenilor, sunteți liberi să alegeți, dar trebuie să alegeți aceste elemente. Eu cred că trebuie să fim mai deschiși, mai flexibili, mai concentrați. S-a pus întrebarea dacă nu ar trebui să fie de responsabilitatea regiunilor această concentrare sau e la responsabilitatea statelor membre. Eu cred că nu trebuie să venim cu regulamente care să închidă orice fel de posibilități. Mulțumesc, urmează domnul Carone. Foarte pe scurt, deoarece aș dori să subliniez un lucru. Cum a spus și doamna Crel, există foarte multe puncte comune între comisie, Comitetul Regiunilor și dezbaterea de față. Obiectivul final este acela de a crea niște acorduri sau de a avea un fel de contracte eh, cu care să venim în fața Consiliului și cred că aceste lucruri merită să fie să fie subliniate. Mă refer aici la guvernanța multinivel, la simplificare. Toate aceste lucruri sunt sau se regăsesc în centrul dezbaterii. În acest context, raportul încă mai trebuie să fie consolidat. Un alt element uh, pe care aș vrea să-l subliniez și eu, element care trebuie să fie subliniat și uh, de Comitetul Regiunilor, este următorul. Este vorba de banii și resursele financiare disponibile pe următorii ani. Un mare semn de întrebare și un aspect fundamental. Și aici mă refer, bineînțeles, și acele regiuni în tranziție. Sunt lucruri pe care le-am dezbătut și aici, la comisia noastră, și anume, această nouă categorie de regiune în tranziție este un lucru bun, dar asta nu trebuie să penalizeze celelalte categorii de regiuni. Deci, dimensiunea economică este extrem de importantă. Un alt aspect semnificativ și pe care l-a menționat și Constanța. Este vorba de orașe și de realitățile urbane. Și asta mă duce cu gândul la ce se discută actualmente la Comitetul Regiunilor. Eu cred că trebuie să discutăm, să dialogăm mai mult aici cu Comitetul Regiunilor ca să vedem cum putem să profităm cât mai bine de acea inovație introdusă de comisie, și anume uh, a ne concentra asupra regiunilor urbane în cadrul politicii de coeziune, adică să creăm un nou instrument pentru acestea. Deci, trebuie să vedem și să hotărâm investițiile acestea, dar poate că nu e nevoie să spunem în această fază uh, ce orașe și ce zone sunt vizate. Este clar că este mai important să vedem ce acțiuni și ce măsuri sunt necesare și nu neapărat ce orașe sunt vizate. Mulțumesc, doamna Manner. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Ja myös omalta osaltani haluan kiittää alueiden komi... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu Comitetului Regiunilor pentru un raport uh, foarte bun pe care tocmai ni l-ați prezentat. Sunt uh, sigură că ne va ajuta în uh, munca noastră în continuare. Aș dori să spun că menți cele menționate de Constanțe Crel, dimensiunea urbană și finanțarea costurilor, sunt, sunt de acord cu ea când este vorba de dimensiunea urbană, dar când este vorba de fonduri, nu sunt sigură că ele vor duce la rezultatele dorite. În ceea ce privește platforma urbană, sunt de acord cu ceea ce a spus raportoarea. Nu trebuie să avem activități care să se suprapună. Uh, în plus, uh, selectarea a 300 de orașe nu este foarte clar aici cum urmează ele să fie alese. De asemenea, mi se pare că nu este prea democratic, să spun așa, să alegem 300 de orașe după criterii destul de neclare. În anumite țări și în diferitele țări structurile urbane sunt diferite. Nu trebuie să uităm asta. De aceea și uh, trebuie luată în considerare și, uh, în plus, dimensiunea regională uh, a orașelor. În final, dar nu avem mari metrop metropole, însă avem orașe care sunt foarte importante pentru întreaga țară. Uh, deci, dacă ar fi uh, ca aceste orașe selectate să fie uh, alese pe criteriul uh, numărului de cetățeni, poate că noi nu ne-am calificat. Trebuie să existe și alte criterii. În ceea ce privește cele spuse de Ian Olbricht, sunt de acord că avem nevoie de flexibilitate și că orașele trebuie să poată și ele, sau cel puțin statele membre, să poată decide și ele cum uh, Uh, acești 5% sunt distribuiți în uh, statele membre. Referitor la tematicile uh, propuse, de exemplu, eficiența energetică, și acestea sunt strâns legate de dezvoltarea urbană. Apoi, multifondurile și eu sper aici că putem uh, menține plafonul mai jos. Apoi, în ceea ce privește uh, regulamentul ETS, uh, sperăm că și aici putem obține uh, finanțare încrucișată. Mulțumesc. Doamna Mazzoni. Grazie, președinte. Eu cred... Mulțumesc. Cred că, um, după ce am ascultat Comitetul Regiunilor, putem să înțelegem mai bine uh, poziția acesteia și este vorba de o poziție care, pe care am exprim, exprimat-o și noi aici, la Comisia Regii. E vorba deci de o propunere a Comisiei și, așa cum a spus, spus colegii, aici avem de a face cu un document uh, care încă mai trebuie să fie consolidat. Astăzi uh, avem ocazia să studiem anumite amendamente de la Comitetul Regiunilor. Unele dintre ele le putem prelua, cred că, de pe acum și ne uh, ajută să progresăm. Sunt de acord cu ce au spus toți colegii de dinaintea mea. Cred și eu că este important uh, să prevedem în acele parteneriate de contracte de parteneriat, e bine să prevedem și să știm cine sunt acești parteneri. Trebuie să știm foarte clar, deci, până unde se poate merge aici cu codecizia, pentru că e vorba deci de um, niște contracte și cum se pot ele um, consolida și concepe cu societatea civilă. Trebuie să știm foarte bine care sunt consecințele eh, ulterioare semnării acestor contracte. Ceea ce privește acea concentrare tematică, și să spun acest lucru în documentul raportului, este bine să insistăm asupra acestui aspect. Asupra acestui aspect al concentrării tematice. Asta trebuie să fie însoțit de o flexibilitate sporită și cred că acele praguri minime impuse de comisie ar trebui să fie eliminate și regiunile însele trebuie să hotărească și să selecționeze uh, tematicile în principiu de jos în sus. În ceea ce privește condiționalitatea aceea. Consider că este foarte important uh, ce a spus și doamna Bresso. Comisia încearcă într-adevăr să promoveze coeziunea într-un context sau cu o abordare macroeconomică. Trebuie să nu uităm efectele negative care ar putea să apară aici și chiar contradicțiile care ar putea să se nască de aici. Pentru că de multe ori anumite modele strategice se bat cap în cap cu politica uh, uh, de coeziune. În ceea ce privește politica și regiunile urbane, sunt de acord complet cu ce s-a spus aici. Trebuie să ne asigurăm că se definește așa cum trebuie acel 5% și că acesta este doar un minim, minimul absolut în ce privește sau în termeni cantitativi. În general, pot să spun că sprijin și eu ideea aceea, conform căreia cred că ar trebui să renunțăm total la acele elemente cantitative și să ne concentrăm mai mult pe o mai bună integrare și sinergie între diferitele fonduri lăsând mult mai multă marjă de manevră și flexibilitate actorilor locali. Ei trebuie să hotărească programarea. Un alt element. Este foarte important ca acea agendă pentru zonele urbane să conțină elemente clare legate de metoda de lucru. Comisia are o vedere mai degrabă holistică, o abordare generală. Cred că trebuie să vedem în ce măsură aceste, eh, aceste orașe sunt vizate, dar ele sunt cuprinse într-un ansamblu mai vast este vorba de o abordare regională, teritorială mai vastă. Regiunile fac parte la rândul lor din regiuni de coastă sau de alt tip, etc. Bineînțeles că toată lumea cere mai mulți bani, mai multe contribuții financiare și cred că aici avem o diversiune urbană reală. Mulțumesc! Mulțumesc! To, make this very short... Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, un comentariu pentru a clarifica unele elemente. În primul rând, nu există o listă cu 300 de orașe. Această listă nu există. Propunerea era legată, propunerea de 300 de orașe era legată de propunerea de 5%. În primul rând lista în contractul de parteneriat, iar apoi lista în platformă. Nu există uh, 300 uh, de orașe în platformă. Era doar o idee. Eu propun să renunțăm la ideea listei în, program, în contractul de parteneriat și, drept urmare, să renunțăm la platformă. Dezbaterea cine este pe listă este una uh, care nu mai are actualitate, care nu are actualitate acum, pentru că nu există listă. În ceea ce privește acei 5%, de multe ori, în multe dintre statele membre, orașele cred că vor primi 5%, ele, orașele. Uh, nu este adevărat. Banii sunt la dispoziție, fără limită, însă 5% sunt pentru programele speciale, pentru uh, zonele urbane funcționale. Nu există limite pentru orașe. Limita este pentru așa numitele zone urbane și pentru uh, promovarea orașelor, dar și a zonelor înconjurătoare. Aceasta este dezbaterea. Doream să clarific asta. Iar apoi, în ceea ce privește concentrarea tematică, uh, este vorba de, de acei Este o uh, dezbatere uh, cu privire la cine este pe listă, dar nu este nimeni pe listă de fapt, uh, pentru că această listă nu există încă. Lambert. Mulțumesc. Am putea avea o dezbatere foarte extinsă în acest moment și Aș vrea însă să reflectez asupra ceea ce am ascultat până acum. În primul rând, Comitetul Regiunilor de ani de zile a încercat să clarifice situația orașelor, regiunilor în uh, arhitectura fondului de coeziune și am încercat să clarificăm lucruri precum subsidiaritatea, precum principiul de parteneriat, abordarea uh, orientată pe rezultate, simplificarea și așa mai departe. Acum câțiva ani am văzut că Comitetul Regiunilor avea un fel de auditare cu privire la agenda Lisabona și acum Europa 2020. Dacă ne uităm la ultimele rapoarte referitoare la Europa 2020, este destul de grav să vedem că multe țări nu uh, și-au inclus autoritățile locale și urbane, ceea ce mă aduce în calitate de raportor să am poziția uh, de a acorda atenție specială acestor puncte menționate astăzi, principiul de parteneriat și aceste instrumente. Sunt uh, convins că acestea nu sunt suficient de puternice în propunerea Comisiei. Și cred că ar trebui să avem o, o abordare diferită să spunem că trebuie să fie construit de jos în sus și dacă statul nu este de acord cu ceea ce s-a produs, se poate dezbate subiectul, însă în principiu să se abordeze lucrurile conform principiului bottom-up. În al doilea rând, nu sunt atât de sigur că fiecare stat va face asta. am avut uh, la un anumit moment ideea pactului teritorial. Spuneți cum doriți, dar este nevoie de o situație zero, de un punct de plecare. Cine sunt partenerii principali? Care sunt orașele și zonele urbane? Cum lucrăm în acest uh, stat? Este Ministerul Central cel care pregătește toate lucrurile și apoi se reunește cu regiunile Uh, pentru a, uh, cu un proiect de contract de parteneriat sau este într-adevăr ceva care arată ce autorități sunt competente în ce. După cum și Ian spunea, toate statele membre sunt diferite și de aceea avem și acceptarea aceasta largă a diferitelor uh, structuri și culturi. Credem că în negocierile viitoare Consiliul va încerca să dilueze mai mult uh, toate aceste lucruri. Vom discuta cu Luc von de Brande, care este și el membru al Comitetului Regiunilor și este consilier al domnului Han și uh, a Digi Regio. Această parte s-ar putea să fie esențială pentru că în, a, în momente de criză s-ar putea să existe asemenea reduceri bugetare în majoritatea statelor membre, încât, încât uh, va fi din ce în ce mai greu să coordonăm aceste fonduri de coeziune. Apoi, nu este vorba de politică de coeziune tradițională. Știți că există scrisoarea celor, tre- celor nouă state membre. Ele au spus că, da, respectă filozofia uh, coeziunii pentru regiunile sărace. Dar uită că politica de coeziune este în cadrul strategiei Europa 2020 și că contribuie la obiectivele acesteia. Acest lucru s-a uitat în această scrisoare. Nu există un instrument bugetar, financiar creat pentru Europa 2020. Drept urmare, coeziunea normală, tradițională, modernizată, include Uh, coeziunea în sine, dar și obiectivele Europa 2020. Deci toate acele inițiative far minunate, dar fără bani să le susțină. De aceea cred că este important să dezbatem acest lucru în Parlament și mai târziu cu Consiliul. Pentru că statele, Consiliul au decis să uh, promoveze strategia Europa 2020. Noi am spus, da, este o idee bună, dar vom vedea. Însă, după ce au decis, nu pot să, uh, să se retragă și să refuze ideea unui buget integrat. Așadar, este vorba de principii, nu numai de amendamente. Oricum, ne bucurăm că sunteți aici, pentru că noi, raportorii, cu Constanțe, putem trece la Uh, etapa elaborării amendamentelor. Deja am elaborat unele uh, cu privire la punctele principale pe care le avem în documentul, no în documentul nostru. Avem 11 puncte în acest document și în principiu nu am intrat în toate detaliile, dar uh, am început să pregătim amendamentele. Este important acum să preluăm punctele principale de la comitetul, din avizul Comitetului Regiunilor, astfel încât în aprilie să putem avea proiectul de raport pe care să îl dezbatem în 8 mai. Detaliile vor veni mai târziu, dar atunci va avea loc dezbaterea. Ian, ideea ta cu privire la orașe. După cum spunea Constanțe, ar putea fi uh, ceva revoluționar. Ar putea, dar și avem nevoie de ceva revoluționar, dar nu știm încă cum funcționează, cum ar putea să funcționeze la mine în țară, în Luxemburg. Este și responsabilitatea acestor organizații umbrelă, care sunt foarte bine organizate uh, Uh, Eurocities uh, și așa mai departe. Sunt foarte bine organizate și contribuie foarte bine la acest, uh, la acest sistem. Când vorbim despre uh, aceste abordări integrate, uh, așa numitele investiții teritoriale integrate, foarte bine, ne ajută Vom încerca oricum să ne uh, aliniem uh, amendamentele la asta. Îmi cer scuze, Lambert, dar ultimul cuvânt îl va avea Constanțe. Uh, Constanțe, apoi Comisia, iar apoi Mercedes, Mercedes Mulțumesc, doamnă președinte, nici eu nu doresc să intervin pentru prea mult timp. Mulțumesc pentru dezbatere, mi s-a părut foarte interesantă și a arătat că avem poziții foarte similare în punctele pe care le-am menționat și asta ne va ajuta în luarea deciziilor. Aș dori să vă rog, doamnă președinte, să solicitați comisiei să se exprime cu privire la această abordare referitoare la multifonduri, la nivelul proiectelor, pentru că ar fi într-adevăr revoluționar dacă, propunerea ar put- dacă Comisia ar putea să facă o propunere în acest sens. Mulțumesc! Domnul Nicolas Martin. Thank you, Chair, and thank you again for the opportunity to join Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la această dezbatere cu privire la regulamentul uh, comun uh, și la dezbaterea mai largă în acest sens. Aș dori să revenim la cele trei puncte principale discutate, aspectul urban, problema simplificării și uh, finanțarea încrucișată și multifondurile. Aș dori să revenim la contracte, parteneriatul, uh, contractele de parteneriat uh, și multifonduri menționate de mai multe, de mai mulți vorbitori. Domnul Albrecht a, explis, a explicat foarte bine motivele care stau la baza propunerii comisiei. A spus foarte clar că nu este vorba de investițiile în zonele urbane care merg dincolo de acei 5%. Știm că au loc o serie întreagă de investiții în zonele urbane pentru a sprijini IMM-urile, transportul durabil și așa mai departe. Însă, ideea aici este să oferim un rol specific orașelor în procesul de a pregăti programe și de a le pune în aplicare și încercăm să găsim un declanșator pentru asta. Pentru asta am prevăzut o propunere specifică de 5% minim legat de acțiunile integrate pentru dezvoltare durabilă urbană. Este un catalizator pentru implicarea orașelor, pentru, în cadrul căruia orașele au un cuvânt de spus um, cu privire la utilizarea fondurilor. În ceea ce privește uh, zonele urbane funcționale, Comisia nu ar dori ca acest lucru să fie ceva obligatoriu. Nu excludem posibilitatea ca a, domeniul de aplicare să se extindă la zonele urbane funcționale, însă nu dorim să spunem că trebuie să fie o astfel de zonă. Dorim să păstrăm o variație posibilă mai mare, având în vedere faptul și, și variația, diversitatea menționată astăzi. Poate fi țintită, de exemplu, și numai o parte a unui oraș. În alte circunstanțe ar putea fi o zonă urbană întreagă. În alte situații ar putea fi o zonă uh, urbană funcțională. Nu dorim așadar să ne limităm la un anumit uh, tip de uh, concept. Apoi, în ceea ce privește sistemul uh, de um, uh, finanțare, ne-am gândit la investițiile integrate teritoriale. Nu dorim să vorbim despre granturi urbane. Este un alt instrument pe care l-am prevăzut pentru că dorim să oferim o serie întreagă de instrumente pentru investiții diferite în diferite zone. zone. Uh, sistemele, uh, um, investițiile teritoriale integrate sunt similare cu granturile urbane, însă nu sunt exact la fel. Și din reacțiile pe care le-am văzut există o reticență față de a uh, Uh, da toate fondurile unui oraș care s-ar putea să nu aibă capacitatea de a le folosi în totalitate. Iar modelul uh, investițiilor teritoriale integrate, IT, uh, oferă posibilitatea de a delega gestionarea acestor fonduri. Iar autoritatea de management, de exemplu, ar putea să rețină aspectele ce țin de audit și supraveghere. Apoi, în ceea ce privește listele de orașe și uh, platforma pentru uh, dezvoltare urbană, în ceea ce pri, uh, pe lista orașelor care vor contribui la cei 5%, noi prevăzusem că ar exista o listă orientativă cu privire la aceste orașe. Am ascultat foarte multe reacții cu privire la asta și suntem deschiși, nu avem neapărat nevoie de o listă, avem însă nevoie să vedem criteriile după care uh, un stat membru va selecta orașele uh, care să beneficieze de pe urma acestor fonduri. Deci avem nevoie de metodologie și principii, nu de, de o listă predefinită. După cum spuneam, de partea Comisiei suntem deschiși față de modificări în acest sens. O altă listă la care s-a făcut referire este cea care duce la platforma de dezvoltare urbană. Motivul pentru care această platformă este prevăzută și pentru care ea nu presupune o suprapunere este că ea este foarte țintită. Ideea este să ne asigurăm că acești 5% Uh, sunt folosiți cu succes. Uh, optimizăm uh, factorul de succes în, uh, în orașe. Și aici uh, fondurile vor fi administrate de comisie direct cu un 0,2% alocat pentru asta este vorba și de uh, acțiunile integrate pentru dezvoltare durabilă. Este vorba așadar de un mecanism foarte țintit care se va ocupa de acest uh, subiect. Însă și aici suntem deschiși cu privire la cine să facă parte din această platformă. Inițial uh, se vorbea despre un număr limitat de orașe, crezându-se că va fi mai eficace așa, însă ne dăm seama că este greu să găsim criterii de selecție. Drept urmare, am fi deschiși să vedem modificări care ar putea permite tuturor orașelor unde se furnizează acești 5% să facă parte din platformă împreună cu toate orașele în care avem acțiunile uh, inovatoare, pentru că astfel am obține ceea ce căutăm. Sunt așadar posibilități pe care le putem explora împreună cu raportorii. Voi trece mai departe la finanțarea încrucișată și multifonduri. În ceea ce privește finanțarea încrucișată, în primul rând, este important să vedeți că este prevăzută în propunerea comisiei posibilitatea unui sprijin pentru o operați, operațiune uh, individuală, articolul 55.8. Este prevăzut că se, pot, se poate primi sprijin din, dife, din mai multe fonduri, deci deja există uh, posibilitatea unor, unor operațiuni multi, uh, din mai multe fonduri. Apoi, Exist, asta înseamnă și că există o mai mare flexibilitate cu privire la ce poate acoperi Fondul Social European, pentru că acum poate um, acoperi și echipamentul. Um, având în vedere această modificare, nu am crezut că trebuie, îmbunăt- trebuie crescută finanțarea încrucișată, pentru că am văzut că nu este foarte mult uh, folosită și este dificil de folosit, pentru că trebuie să se aplice două seturi de reguli pentru aceeași operațiune. De exemplu, se poate finanța o operațiune din fonduri FEDER, inclusiv o parte uh, care nu face Uh, care nu este FEDER, însă trebuie să se aplice regulile Fondului Social European pentru această parte. De aceea credem că propunerea Comisiei este cea mai bună uh, cale la ora actuală. Vă asigur însă că ceea ce un singur lucru pe care nu l-am făcut cu această propunere este să ne facem nouă la comisie viața mai ușoară și încercăm uh, și împreună cu cei de la resurse umane să vedem cum putem pune în aplicare toate aceste propuneri, uh, având în vedere și uh, numărul de personal redus și situația de criză. Simplificarea a fost făcută așadar în beneficiul beneficiarilor. Nu voi trece din nou prin punctele principale, pentru că le vedeți din, documentul, din documentele puse la dispoziție de comisie cu privire la simplificare. Însă aș dori să simplific e-coeziunea, instrumentul e-coeziunii, pentru că mi se pare un, unul dintre instrumentele fundamentale pentru obținerea simplificării. Am salutat așadar sprijin pentru acest instrument. Este o zonă critică, esențială. Comisia a adus argumentele tehnice necesare în acest sens, există o legătură cu obiectivele agendei digitale, se, experiența ne arată că este fezabil și este un mod de a oferi uh, asistență, un portal uh, pentru statele membre pentru a grăbi implementarea și uh, intenționăm de asemenea să oferim asistență tehnică pentru implementarea uh, aspectelor tehnice. Apoi, în ceea ce privește uh, contractul de parteneriat și guvernanța uh, la mai, uh, la mai multe niveluri. Un aspect cheie aici este codul de conduită în ceea ce privește uh, ceea ce am făcut cu documentul de lucru cu privire la uh, cadrul strategic uh, comun, vom veni în câteva săptămâni cu o propunere referitoare la acest cod de conduită și vom spune că sprijinim o diferențiere între rolul care trebuie să fie jucat de autoritățile regionale și locale și alți actori și, părți inter- uh, și alte părți interesate. Recunoaștem că autoritățile regionale sunt autoritățile de management. Ele vor fi jucătorii cheie în elaborarea acestor programe. Ele nu vor face parte din parteneriat pentru că ele vor fi autoritatea de management acest lucru va fi uh, clarificat însă în document cu siguranță. Apoi, în ceea ce privește modul în care contractul de parteneriat ar fi uh, structurat, după cum s-a spus, trebuie să se recunoască faptul că există o diversitate, că nu este posibil printr-un regulament să se uh, stabilească o singură metodă de a acționa. Uh, calea cea mai bună este codul de conduită care va prevedea anumite elemente minime, unele standarde minime, dar trebuie să acceptăm faptul că în anumite state membre abordarea va fi bottom-up, de jos în sus, în alte state va fi altfel. Cu siguranță accentul va fi diferit în diferitele state membre. Ideea pactului teritorial poate să fie preluată de către statele membre și poate să fie inclusă în proces, însă în anumite state membre probabil nu se va face acest lucru. Însă codul de conduită se va asigura că există anumite standarde minime pentru modul în care este elaborat acest proces. La ora actuală, statele membre uh, stabilesc mecanismele pentru asta și Comisia uh, analizează acest, uh, acest proces și, bineînțeles, va urmări uh, ceea ce fac statele membre în, uh, în acest sens. Vă mulțumesc! Președinte, mulțumim, mulțumim și noi. Aș dori să fac un comentariu. Dacă am avea aceleași reguli pentru finanțare încrucișată, atunci probabil că am putea să o folosim mult mai mult. Însă se pornește de la premisa că trebuie să existe reguli diferențiate. Dacă luăm regulile pentru fondurile mai mari implicate aici, atunci cred că am putea folosi mai bine instrumentul. Doamna Bresu are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc mult Parlamentului European. Le mulțumesc raportorilor pentru ceea ce au făcut au înțeles foarte bine această chestiune și s-au discutat multe puncte. Foarte multe dintre punctele discutate nu le voi putea aborda acum. Însă și noi vom avea raportori pentru fondurile individuale, așa că putem avea această dezbatere cu o altă ocazie. Mă refer aici la orașe, la politicile urbane. Va exista summitul de la Copenhaga, unde domnul Albrecht, domnul raportor, e invitat. Noi încercăm să creăm o platformă de orașe. Da, e un risc major cel pe care ne-l asumăm. Ce încercăm noi să facem? Dorim să se cristalizeze toate programele urbane. Primul cadru strategic va conține o definiție cu privire la ce trebuie să se întâmple în orașe. Așa, cred că alte orașe vor fi descurajate, descurajate să participe. În revizuirea politicilor generale este foarte important să ținem cont de factorul urban. E o cheie importantă pentru Europa. Ce vreau să spun? Nu putem să selectăm doar câteva și să le lăsăm pe celelalte la o parte, să le excludem din proces. Nu, noi trebuie să găsim un fel de format și trebuie să discutăm despre acesta, astfel încât să putem pune accentul pe politicile urbane, dar ținând cont și implicând cât mai multe state și regiuni care gestionează fondurile, astfel încât să promoveze planificarea urbană și proiectele urbane. Și mai este încă un factor legat aici, și anume contractele de parteneriat care e părerea noastră. Noi considerăm că în toate statele, dar în special în cele care au o formă de organizare federală sau regionalizată, observăm că acestea sunt cele cărora li se cere ca, încă de la început, să fie implicate. Încă la definirea contractelor trebuie să fie implicate acele regiuni în care se vor desfășura programele operaționale. Ce aceștia sunt, aceste regiuni sunt cele care gestionează fondurile. Trebuie să se țină cont de organizarea din orașe dacă ne dorim să relansăm proiectele urbane. Aceste regiuni trebuie să fie cosemnatare ale, ale contractelor de parteneriat. Înțeleg că nu pot fi forțate. Comisia doar face o cerere în acest sens și și Parlamentul ar trebui să ceară același lucru. Regiunile și orașele trebuie să fie implicate încă dintr-un stadiu incipient și să îmbrățișeze aceste strategii, pentru că atunci aceste strategii vor fi de sus în jos, dar și coordonate la nivel european. Dacă nu, o abordare de jos în sus nu va fi niciodată cea pe care ne-o dorim noi în ceea ce privește strategiile europene. Pentru că până la urmă ne vom trezi cu o strategie de sus în jos sau de jos în sus dacă nu suntem atenți. Însă de aceea cerem de la început să existe acești co-semnatari, adică toți cei implicați să fie încă dintr-un stadiu incipient. Își dorim să lucrăm împreună. Trebuie să ținem cont de țelurile europene, acelea din strategia Uniunea Europeană 2020. Deci trebuie să ținem cont de UE 2020, investițiile teritoriale integrate, concentrările tematice pe anumite subiecte. Adică avem foarte multe obiective, însă resursele noastre sunt limitate. Și avem nevoie de o abordare rezonabilă, astfel încât să putem duce la îndeplinire obiectivele pe care ni le-am propus. Regiunile trebuie să se simtă proprietare și trebuie să se, țin, să simtă implicate în proiectarea noilor politici și încă de la început. Acesta este lucrul cel mai important. Am spus de mai multe ori și e clar că se vor face distinții, vor exista diferențe, foarte multe vor depinde de structura statelor. În statele federale lucrurile vor fi diferite. Însă trebuie să se țină cont de această latură regională încă de la început și acest lucru ar trebui să fie clar tuturor. Acum, strategiile macroregionale. Domnul Albert a vorbit deja despre ele. Da, ne plac acestea. S-a depus mult efort, efort pe acest subiect. Ne dorim să fie construită o coeziune la nivel regional. Credem că Comisia ar trebui să vină cu un răspuns în acest sens și anume cum poate fi folosită politica de coeziune pentru strategii macroregionale. Apoi, folosirea transnațională a fondurilor. Dacă nu acest lucru ne-l dorim, atunci de ce muncim asupra unor strategii macroregionale? Care ar fi scopul acestora? Cred că e o problemă care trebuie să fie abordată. Simplificarea și ajungerea la soluții. Cred că ne trebuie o soluție pentru E, coeziune. Procesarea datelor trebuie să fie folosită la un grad mai înalt. Ținând cont de procedură, trebuie să fim atenți, trebuie să existe simplificare și la nivelul sistemelor informaționale, pentru că dacă nu ne vom lovi de un zid de netrecut, dacă de fiecare dată când vom încerca să facem ceva prin intermediul unui calculator, folosind o de informatică, grijă să nu avem doar niște răspunsuri automate de la o mașinărie. Totul trebuie să țină cont de uh, ceea ce am întrebat. Deci simplificarea e un lucru bun. Nu ne dorim doar o simplificare pentru comisie, printr-o omogenitate mai bună în ceea ce privește politicile. Există tot mai multe diferențe în Europa. Subsidiaritatea reală, cred eu, e următoarea. E aceea în care politicile și țelurile sunt împărtășite, sunt sprijinite, dar apoi acestea sunt implementate ținând cont de realitatea de pe teren. Nu vom putea avea niciodată un proiect european comun în toate regiunile noastre. Acum câteva zile discutam despre PAC. Este foarte greu de transmis mesajul nostru prin politicile europene. Acest lucru se întâmplă deoarece de multe ori lucrurile se complică atunci când ajungem la detalii. Nu mai vedem pădurea de copaci, uităm care sunt țelurile politice comune. Trebuie să existe o strategie comună o strategie comună, o mai bună flexibilitate și implementare. Tot repet această idee de flexibilitate și implementare, însă dacă nu ținem cont de aceste două elemente, vom întâmpina mari probleme în a ne transmite mesajele la toate nivelurile societății și la cocetățenii. Aș dori să închei prin a spune că noi credem că o guvernanță pe mai multe niveluri, care este o idee împărtășită de toată lumea acum, acest concept trebuie să fie implementat în realitate. De foarte multe ori uităm de această parte a lucrurilor. Înseamnă că trebuie să ne gândim mult mai bine la rolul nostru. Ce ar trebui să facem noi pentru o strategie care este o strategie comună? De multe ori vorbim despre proceduri, proceduri comune și uităm de rezultate, rezultatele tangibile pe care ne dorim să le obținem. De aceea cred că ar trebui să punem accentul pe simplificare. Simplificare, adică să putem să ajungem la rezultate adevărate și nu doar o simplificare a procedurilor. Simplificarea ar trebui să ne ducă spre un rezultat comun. Aș fi vrut să vă mai spun mult mai multe, însă sunt sigură că vom putea face acest lucru într-o etapă ulterioară, atunci când propunerile dumneavoastră vor ajunge pe masă și le vom putea analiza mai detaliat. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult! Și cu asta aș dori să închid acest punct de pe ordinea de zi și să trecem foarte repede la următorul punct de pe ordinea de zi și anume avizul doamnei Perez. Aici uh, calendarul e diferit față de restul textelor legislative. Trebuie să ajungă în Comisia MPL acest document pentru că este un document specific. Acum, Văd care au fost discuțiile până acum, e clar că sunt subiecte foarte importante, însă, Maria, te rog să vorbești cât de pe scurt posibil. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. O să încerc să fiu succintă. Am văzut ce s-a spus aici, nu o să repet. Și noi avem aceeași preocupare legată de fonduri. În această dupămasă masă mi-aș dori să revin în cadrul dezbaterii de acum trei săptămâni, să revin la propunerea comisiei legată de ajutorul alimentar și acele excedente din cadrul PAC. Așa cum v-am spus, uh, cum s-a considerat că, considera că nu este soluția cea bună, trebuie să nu uităm importanța acestui program de ajutor alimentar de care depind mulți cetățeni europeni și care se leagă așa de mult de principiul pur european al coeziunii. E nevoie de soluții și aș dori să adresez Comisiei o, o întrebare. Am putea oare să avem un nou uh, instrument în cadrul Fondului pentru Globalizare? Și poate că asta ar putea interesa Comisia. Aș avea două observații sau aș pune, pune întrebare, întrebare, două întrebări uh, Comisiei. Ați vorbit despre procentaje, ați vorbit despre concentrație 40, 30, 20, în loc de 60, 70, 80. În fine, o soluție mai bună, mai eficientă pentru investiții. Sperăm că asta nu va afecta cei 20% care sunt dedicați luptei împotriva sărăciei și împotriva excluziunii sociale. În ceea ce privește parteneriatele acelea și participarea partenerilor sociali, sunt de acord că trebuie să ne asigurăm că acești actori, reprezentanți sociali, sunt mai activi și că contribuie la succesul programelor. Domnul Olbricht uh, ne-a spus că e nevoie să se stabilească criterii clare pentru aceste parteneriate. Este ceea ce ne dorim și noi. Și acum aș mai spune câte ceva despre uh, prioritățile uh, legate de regiunile de tranziție. E vorba de finanțarea pentru regiunile cele mai dezvoltate. Este important ca regiunile cele mai puțin dezvoltate, dar și cele de tranziție, să beneficieze de mai multă atenție din partea noastră și anume să există, să existe acces la măsuri care să poată să fie într-adevăr subvenționate și aș dori ca Comisia să se concentreze asupra acestui aspect în cadrul Fondului European. Vă rog să mă ajutați să, duceți, să aduceți comentarii. Mulțumesc. Doamna Muncacescu nu este aici, doamna Mănescu nu e aici, doamna Șatăl, doriți să interveniți? Foarte pe scurt vreau să spun câteva lucruri. De mult, deja de multă vreme colaborăm foarte bine cu doamna raportor și în Comisia pentru Afaceri Sociale mă ocup de acest fond și așa că am o privire de ansamblu destul de clară în ceea ce privește acest instrument. Există câteva probleme. Uh, Articolul 4.3 din propunerea Comisiei e prima problemă în ceea ce privește regulile pentru concentrare. Cred că nu putem să acceptăm modificările așa cum sunt făcute acolo. Trebuie să se țină cont de punctele tematice și nu de prioritățile pentru investiții, pentru că așa se merge pe o cale greșită. Trebuie neapărat să schimbăm acest fapt. Apoi, la articolul 5, finanțarea. Aici apare guvernanța pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului, articolul 5 din regulamentul general. Vorbim acum de un instrument financiar. Există diferențe mari între regiuni și de aceea nu are niciun sens. Eu cred că această guvernare pe mai multe niveluri trebuie să fie pusă în aplicare în toate regiunile. Partenerii trebuie să poată să-și, duce la, să ducă la îndeplinire scopurile și acest lucru trebuie să fie egal pentru toate regiunile. E clar că și aici trebuie să fie făcută o modificare. Acestea sunt lucrurile cele mai importante, însă și noi discutăm în comisia noastră despre aceste procente, despre cele 20 de procente. Apoi mai există niște reguli pentru simplificare, să vedem dacă acestea pot să fie îmbunătățite. Iar apoi trebuie să mai vedem cu ce pas înainte facem cu regulamentul general. Să vedem dacă ce mai putem schimba în acesta. Mai există și niște instrumente inovatoare în cadrul FSE. Uh, am și eu niște întrebări. Avem aceste 5% ca limită minimă pentru zonele urbane. Eu cred că poziția lui Jan Olbrich în acest sens a fost una foarte bună. Ar trebui să facem acest lucru pentru toate instrumentele. Și pentru zonele rurale trebuie să existe aceste 5%, pentru zonele urbane trebuie să existe aceste minim 5% care sunt prevăzute în dosarul Ian Olbricht. Același lucru trebuie să fie valabil, valabil și pentru FSE. Însă toate aceste lucruri nu sunt destul de clar descrise. Pentru toate instrumentele ar putea să se folosească această metodă de 5% mână în mână cu celelalte metode. Această abordare ar fi una bună și cred că astfel fondurile ar fi mai bine conectate. Însă această metodă trebuie să fie cunoscută în toate regiunile. Există un articol în acest sens. Articolul este scris pentru aceste 5% care fac parte din fondul regional, dar se adaptează spre FSE, astfel încât fondurile se poată să acționeze împreună după aceeași metodă în zonele urbane. Trebuie să vedem cum putem modifica formularea astfel încât să se facă această combinație și să existe aceleași condiții. În linii mari, cam acestea ar fi cele mai importante elemente care țin cont și de aspectele teritoriale, adică de competența noastră și cred că acest raport ar fi unul bun dacă merge în această direcție. Cornelia Ernst. Mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc. Foarte pe scurt, reacționez la ce a spus doamna Schroeter. Chiar dacă avem două fonduri și avem doi comisari, trebuie să existe o logică unică. Pentru că într-un sistem și un fond avem concentrarea tematică la nivel tematic și la celălalt la nivelul programelor și până la urmă ne dăm cu stângul în dreptul. Cum putem să avem un uh, sistem multinivel cu două logici uh, diferite? Reprezentanta uh, Comisia a vorbit despre IT, dar este vorba de ceva extrem de greoi pe care încă nu îl stăpânim. E vorba de a combina diferite axe și priorități și programe. Așa pe hârtie arată foarte bine, însă este foarte greu de aplicat. Așa că vă rog frumos să lansez uh, un apel la, către comisie uh, în ce privește necesitatea unei logici unice pentru cele două fonduri, pentru că dacă nu ne pierdem. Vă mulțumesc. Uh, dragi colegi, dragi colegi, nu mai dorește nimeni să intervină. Doamna Suhova, dorit să interveniți? Da. Și apoi comisia. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, în primul rând vă mulțumesc pentru că s-a revenit la principiile Fondului Social European. Este vorba de coeziune și solidaritate. Este exact ceea ce ne dorim. În ceea ce privește concentrarea în anumite, în diferite tipuri de regiuni, ne întrebăm dacă nivelurile, un nivel slab de concentrare aduce într-adevăr concentrare. Dacă dorim să avem uh, o oarecare concentrare efecte vizibile ale fondurilor europene, trebuie să fie o sumă substanțială care să se concentreze asupra unor uh, obiective clare. Dacă um, doar sunt uh, concentra concentrați pe 4-5 obiective și 60% pe toate celelalte, mai degrabă uh, avem o dispersie decât o concentrare. De aceea am prevăzut anumite procentaje legate de prioritățile de investiții. FEDER și nivelurile de, concentra- de concentrare pentru FEDER și pentru Fondul Social European se compară de la bun început. Există 38 de investiți, de priorități, uh, priorități uh, de investiție. Fondul la FEDER, uh, fondul social este, are 18 priorități. Am luat notă de faptul că Parlamentul sprijină mai degrabă ideea concentrării la nivelul statelor membre decât la nivelul programului operațional. Însă, la ora actuală, o mare parte a programelor operaționale sunt uh, programe naționale pentru, uh, pentru FSE. Deci nu este nicio diferență dacă este la nivel de stat membru sau la nivel de program operațional. În ceea ce privește guvernanța uh, la mai multe niveluri, într-adevăr, dorim să ne asigurăm că toate nivelurile și toți partenerii sunt implicați de la uh, etapa pregătirii până la etapa finală de monitorizare și evaluare a implementării programelor. Credem că este foarte important să ne asigurăm că participarea actorilor sociali și a autorităților regionale este prevăzută și are loc astfel încât uh, aceste, acești actori să se implice în implementare. Iau notă de propunerea de 5%, uh, la Uh, de, ca 5% să fie oferit de la bun început pentru toate fondurile. Este ceva nou. Cred că putem identifica cum să reducem diferențele între diferitele niveluri de concentrare. Dar și acest lucru ar urma să fie discutat cu colegii de la DG Regio și cu alți colegi. Ați încheiat, doamna Sucova? Elizabeth Schroeter. Da, Încerc din răsputeri să înțeleg ideea concentrării la FSE, dar nu pot să spun că înțeleg. Este imposibil să se propună așa ceva și sunt împotrivă. Uh, voi face tot ce îmi stă în putință să nu avem asta la FSE, pentru că este la nivelul priorităților de investiții. Este un exemplu foarte bun avem combaterea sărăciei și incluziunea socială ca un obiectiv tematic, uh, obiectivul 8 sau 9. Și apoi avem șapte investiții de, uh, priorități de investiții. Dacă am lua banii FSE și am concentra asupra acestui obiectiv tematic, ar fi nevoie de cel puțin aceste șapte investiții, altfel nu ar avea niciun sens să avem un program, iar programul nu ar uh, funcționa în teren. Este clar că, treb- este pre- că trebuie să avem aceeași abordare ca la FEDER, că este corect la FEDER. Se concentrează banii pe trei obiective tematice care să fie foarte clare – al patrulea este pentru administrare, uh, crearea de capacități uh, și așa mai departe și va fi prevăzut numai în anumite state membre pentru că celelalte state membre au deja o bună administrare. Însă anumite state membre au nevoie de asta pentru că au o perioadă de tranziție uh, și au nevoie de bani pentru asta. Deci, ideea este uh, să ne concentrăm asupra trei puncte tematice, ca la FEDER, numerele 8, 9 și 10 și să avem 20% pentru combaterea sărăciei, ceea ce este deja făcut la FSE. Exact aceeași cifră, același tip de concentrare ca la FEDER. Și acest lucru oferă regiunii flexibilitate cu privire la modul în care atinge acest obiectiv tematic și asta este pen important pentru noi. Regiunile au nevoie de flexibilitate cu privire la modul în care ating obiectivul tematic. Nu trebuie să le spunem că trebuie să procedeze într-un anume fel. Este exact uh, vorba de ceea ce spunea Ian. Să avem aceleași metode la FEDER și la uh, FSE pentru că uh, nu putem să ne uh, întoarcem la cum a fost înainte. Mulțumesc. Înainte să-i solicit Mariei să răspunde, mai există uh, comentarii? Comisia? Nu? Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste comentarii și pentru perspectivele exprimate. Aș dori uh, îmi doresc într-adevăr să am un raport bun, sunt de acord cu privire la preocupările noastre la articolul 3 și 5. Este vorba de coerență și logică și de crearea de coerență în, în ceea ce privește fondurile. Este, nu este vorba de a finanța câte puțin din fiecare lucru. Uh, trebuie să analizăm caracteristicile fiecărui uh, fond. Avem programul aici. Uh, la finalul lui aprilie probabil că vom avea proiectul de raport cu amendamente și termenul pentru amendament uh, și termenul pentru amendamente în mai, votul la regii probabil uh, în a doua parte a lui mai sau poate chiar în iunie. Oricum suntem în, în respectăm programul, deci vă rog însă nu avem foarte mult timp, deci vă rog să vă gândiți deja la amendamente. Da, Lambert, într-o secundă, mai ales pentru colegii care se ocupă de regulamentul general. Uh, am să-i rog să se ocupe de amendamente. Lambert. Nu trebuie niciodată ca cei ambițioși să fie uh, pedepsiți. Avem nevoie de ei în, uh, în Europa în timpuri de criză. pentru mine este... Da, înțeleg, votul în comisie, uh, în comisia competentă pe fond, da, sunt de acord, dar când mergem în plen, și asta a fost comunicat săptămâna trecută la, Stras, la Strasburg, la reuniunea grupului de contact pentru cadrul financiar multianual, etc. Da, să vedem cum îmbunătățim părțile importante uh, care sunt conectate. Am avut deja contact cu raportorul și comunicăm. Însă nu știu cum să facem să îi tragem înapoi pe cei care au mers prea mult înainte. Dumneavoastră sunteți președinta comisiei. Președinta, da, ce, bloche, ce pot bloca, pot bloca, dar ce nu, nu. Cred că, vom, cred că ar fi mai bine să discutăm uh, asta în uh, reuniunea coordonatorilor. Ian. Da, o clarificare. Noi am fost informați că trebuie să noi raportorii trebuie să uh, pregătim proiectul de raport care este fără amendamente. Uh, un proiect care este mai degrabă o explicație și care nu este cu amendamente. Dacă trebuie să pregătim raportul și cu amendamentele concrete, putem face asta, dar nu este același lucru cu proiectul de raport. Președinta, nu discutăm acest punct acum. Discutăm foarte specific un aspect care nu ține de raportul comisiei noastre. Și dacă vrem să fim luați în considerare, trebuie să ne adaptăm la programul comisiei competente pe fond. Știm că lucrurile decise în ceea ce privește FSE va trebui să uh, Uh, fie în linie cu ceea ce se propune pentru regulamentul general. La ora actuală însă trebuie să fim pregătiți în cazul în care va fi nevoie. Bineînțeles că asta înseamnă multă muncă, dar asta este. Vom continua discuția la reuniunea coordonatorilor. Încheie această discuție, acest punct, totuși. Uh, Constanțe Crel. Aveam o observație cu privire la program. Uh, nu stabilisem împreună și cu uh, comisiile uh, corespondente că nu va exista în niciun caz un vot cu privire la un regulament referitor la fond înainte, înaintea uh, votului pentru regulamentul general, deci să nu existe un vot cu privire la fondurile individuale înainte de uh, votul pentru regulamentul general. Pentru că dacă se unele modificări la fondurile individuale nu țin de anumite comisii. Nu mi se pare că există foarte multă coerență aici. Da, suntem de acord și suntem conștienți de asta. Eu așa am înțeles că um, căzusem de acord, însă există ambiții, după cum spunea Lambert, și asta înseamnă că dacă Uh, regulamentul general va avea o altă abordare, comisiile vor trebui să revină la uh, regulamentele individuale. Înțeleg, vă rog uh, să înțelegeți că va trebui să respectăm programul pentru negocierile referitoare la regulamentul general. Bineînțeles, vom continua discuțiile la nivel politic. Trecem acum la următorul uh, raport. Ana Miranda este alături de noi. Avem trei rapoarte și doi dintre colegi încă nu sunt prezenți. Aș dori uh, să rog pe asistenții lui Nuno Texera și Oldrich Vlașac să ne spună dacă Uh, șefilor vor veni, pentru că în funcție de asta ne vom adapta programul. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, avizul Ana Miranda cu privire la uh, reforma politicii comune de pescuit. Ana, ai cuvântul. Oui, merci, madame. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să Mulțumesc secretariatului și să propun imediat un amendament oral în ceea ce privește traducerea în versiunea în franceză a textului. Există o greșeală de traduce, deoarece s-a tradus pescuitul sau culesul de, de uh, scoici printr-o formulă care în limba spaniolă este, se referă la fructele de mare și asta s-a confirmat uh, în discuțiile cu experții. În franceză ar trebui să sune, ar trebui să fie conși culturi, în fine. Deci vreau deci să vă spun că e nevoie tot la traducere să se precizeze lucrurile pentru că Creșterea moluscelor este o metodă extensivă de producție. Aș dori să vă mai spun că pescuitul artizanal, pescuitul de coastă și culesul fructelor de mare și, în general, tot ce are de-a face cu agricultura extensivă, naturală, este, sunt tot atâtea activități prețioase, importante pentru Europa, care duc la crearea de locuri de muncă, activități durabile cu un impact uh, economic uh, major. 60% din locurile de muncă uh, sunt ocupate în aceste sectoare, e vorba de locuri de muncă directe și indirecte în cadrul pescuitului. Însă nu avem o definiție a acestor activități de coastă, cules de fructe de mare și eh, la scară mică. Iată, nu avem o definiție și ar fi bine ca și Comisia să recunoască acest lucru. De asemenea, avem particularități și diferențe regionale, precum și uh, metode diferite uh, și toate acestea trebuie luate în, în calcul în contextul unei nevoi de uh, pescuit, de a unui pescuit durabil, a unei activități de pescuit extensive. Pentru că pescuitul la scară mică, pe scară mică, este cel mai durabil din punct de vedere social, dar și ecologic. Aceste lucruri sunt foarte vizibile când vine vorba de dezvoltarea socioeconomică a comunităților costiere. Dar există aici și elemente culturale, eh, pentru că dacă este să vorbim despre regiunile ultraperiferice, această biodiversitate, această metodă de pescuit artizanal se leagă direct de tradiția transmiterii din generație în generație a anumitor eh, metode și deci tradiție, tradiții. Dar dacă este să vorbim și de alte aspecte, cum ar fi marele negre, și uh, știm bine ce s-a întâmplat uh, cu accidentele recente în acest sens, Iată tot, tot atâtea probleme, cum ar fi accidentul navei Prestige, care, uh, știți bine, au afectat aceste tipuri de activități, inclusiv în țara mea și să nu uităm nici uh, importanța dezvoltării excesive a turismului și a activităților de servicii în zonele de coastă în detrimentul activităților de pescuit. Când e vorba de reforme, când e vorba de coeziunea socială, economică și de mediu, vedem că lipsesc datele, cifrele care să ne exprime această coeziune. Iată de ce uh, aici vin și propun uh, uh, ca aceste date și cifre să fie mai prezente, mai bine documentate. Vedem că în timp de criză și în contextul reformei instrumentelor financiare, a politicii de coeziune, în acest context așadar politica uh, legată de pescuitul, pescară mică și costieră nu este suficient uh, luată în calcul. Situația este destul de gravă. Nu putem să spunem că un simplu pescar poate să devină peste noapte om de afaceri, adică să se recicleze în acest sens. Pe de altă parte, trebuie făcute mai multe pentru a propune alternative de formare pentru aceste persoane. Iată de ce nu trebuie să uităm încă o dată specificul acestor activități și o mai mare atenție acordată gestiunii sau cogestiunii în acest sector, inclusiv în ceea ce privește luarea de decizii. De asemenea, o, o strategie anuală, plurianuală, cogestiune, inclusiv în cadrul acelor programe regionale despre care am vorbit mai devreme. De aceea, în cadrul acestui uh, aviz, aviz uh, poate mic, mic în sensul, uh, în sensul persoanelor vizate, dar important din punct de vedere politic, cerem deci în acest aviz să se ia în calcul impactul reformei, impactul creării acelui nou fond maritim și pentru aquacultură, unde să există și un capitol dedicat sectorului de care mă ocup. E vorba, deci, de ajutoare și programe pentru aceste comunități. Și aceasta pentru a impulsiona acest sector al activităților de pescuit pe scară mică, pentru că știm bine că impactul socioeconomic este foarte mare asupra acestor, în aceste comunități. Pe de altă parte, transmitem și un mesaj politic Uh, aici, la Parlament, și anume că ne dorim un pescuit durabil și uh, de coeziune. Aștept la colegi să ne sprijine. Mulțumesc, domnul Pongaes. Numele GUE. <coughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și raportor din umbră, vreau să mulțumesc colegei pentru proiectul de aviz și pentru propunerile făcute. Două observații, foarte pe scurt. În primul rând, Uniunea Europeană cunoaște mai multe tipuri de pescuit și fiecare are o funcție aparte. Iată de ce nu cred că are sens să opunem cumva pescuitul industrial pescuitului artizanal. Fiecare are rolul său și joacă rolul său în diferitele regiuni europene. Să nu uităm nici importanța pescuitului artizanal pentru comunitățile de coastă și o atenție deosebită trebuie să fie acordată tipului de pescuit practicat în regiunile ultraperiferice. Voi depune un amendament și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult! Deci, în, în numele PPE numai domnul Ponga, nu avem alți raportori din umbră, deci dacă domnul Van Nistelrooy. Thank you for, for uh, giving us uh, your, your, your draft. And... Vă mulțumim pentru acest proiect de text. Am o singură observație în ceea ce privește posibilitatea fondurilor. Văd că există o politică pentru beneficiari, există niște categorii pentru politicile durabile, atât pentru vase mai mari, dar mai ales pentru activitățile la scară mică posibilitățile de a folosi FEDER au fost extinse. Au fost extinse în următorul sens, adică să se creeze condiții în zonele costiere, în special pentru activitățile la scară mică sau medie. De asemenea, să se creeze și posibilitatea de a avea venit nu doar din pescuit, ci și din alte lucruri. Adică în ceea ce privește îmbrățișarea acestor activități, da, s-ar putea pune un scop special în cadrul FEDER. Cum am spus și înainte, eu am o privire de ansamblu pozitiv asupra acestor chestiuni, pentru atunci când vorbim de competiția cu aceste vase mari, pur și simplu nu avem încotro decât să facem niște politici speciale care pot sprijinite, mai ales prin FEDER. Mulțumim, Lamberts! Următorul vorbitor. Chris O'Hero. Mulțumesc! Doresc să-i mulțumesc doamnei Miranda pentru, această, pentru acest aviz. Cred că ar trebui să ținem cont de diferite tipuri de pescuit care nu există în toate țările, de exemplu pescarii din uh, Marea Mediterană. Aceștia sunt importanți și pentru noua politică de mediu. Și probabil putem ține cont de acest aspect și în cadrul noului fond pentru pescuit și afaceri maritime. Trebuie să se țină cont de schimbările climatice din zonele costiere și zonele din apropierea mărilor. Trebuie să ținem cont de acești pescari, de exemplu, când vorbim despre migrația unor noi tipuri de pești și asta din cauza că se schimbă temperatura mărilor din cauza schimbărilor climatice. De multe ori, comunitățile costiere de pescari sunt cele care nu au nicio altă posibilitate de venit în afară de pescuit însă aceștia au puțin acces la finanțare europeană și procedura pe care trebuie să o urmeze este una foarte complicată. Nu au nici cunoștințele de care au nevoie pentru a accesa aceste fonduri, așa că ne-am putea gândi la niște programe specifice pentru a îi sprijini pe acești pescari costieri. Și aș dori să mai spun și următoarele. În ceea ce privește schimbarea tipurilor de pește din mări, e important următorul fapt. Anumite tipuri de specii de pește pot fi conservate tocmai prin intermediul pescarilor, care ar putea fi mai atenți la păstrarea diversității speciilor de pește din mare. S-a arătat că o asemenea abordare ar avea o, un efect pozitiv și trebuie să ținem cont de ea la următoarele instrumente financiare. Mulțumim, spune doamna președinte, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că, Ana Miranda, dorești să închizi discuția și ne vei spune și termenul de depunere a amendamentelor. Euh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor trei vorbitori și uh, eu uh, rămân uh, deschisă tuturor sugestiilor. În orice caz, în niciun caz nu vroiam ca să opunem pescuitul industrial pe de o parte și cel artizanal pe de altă parte. Însă, în pescuit se întâmplă ca și cu acele cote sau discriminare pozitivă Tocmai pentru a avea o discriminare negativă e nevoie poate să dăm un impuls, un imbold acestei, acestui mic pescuit, pentru că dacă nu-l ajutăm un pic mai mult, va dispărea. Mulțumesc foarte mult și acum propun, uh, vă spun că pe 29 martie este termenul limită pentru depunerea amendamentelor la ora 12, 29 martie. Și cu asta trec la punctul 7 de pe ordinea de zi, raportul domnului Oldrich Vlasac, atractivitatea investițiilor în Europa. Nu știu dacă cineva dorește să vorbească în numele raportorilor. Dacă nu, trecem direct la raportorii din umbră. Domnul Petru Luhan este primul dintre aceștia. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vorbim aici despre un aviz pentru Comisia Econ, um, ceea ce privește atractivitatea investițiilor în regiuni Ehm, deși criza economică și eh, financiară a afectat puternic volumul investițiilor, totuși în 2011 eh, am avut o creștere de 5% a numărului de companii care doresc să investească în Uniunea Europeană. Ehm, este bine de știut faptul că pentru atragerea investițiilor ehm, statele și regiunile trebuie să ofere avantaje specifice locale. Ehm, acest lucru nu se întâmplă în momentul de față în măsura în care ar trebui, mai ales în regiunile mai slab dezvoltate. Ehm, se tot vorbește la nivelul Comisiei Econ de avantaje de natură fiscală și de avantaje de natură legislativă și administrativă pentru a genera aceste avantaje competitive, însă politica de coeziune a Uniunii Europene a reprezentat un adevărat motor până în momentul de față al schimbării, ehm, aducând o contribuție majoră la 1. Convergențe și 2. Eh, competitivitatea Uniunii Europene. Prin fondurile europene până în momentul de față, care are la bază politica de dezvoltare regională, s-au eh, investit sume substanțiale în formarea profesională a peste 10 milioane de cetățeni în Uniunea Europeană. Eh, s-a cofinanțat construcția a peste 2000 de kilometri de autostrăzi și peste 4000 de kilometri de căi ferate. Și s-au creat numai puțin de 800 de mii de întreprinderi mici și mijlocii. Iată o contribuție extrem de importantă și extrem de facilă politicii de dezvoltare regională. O condiție de bază pentru, aceste, pentru această continuitate sau pentru dezvoltare regională în continuare o reprezintă investițiile în infrastructura de bază. Accesibilitatea reprezintă o condiție pentru orice companie care își face o analiză să investească în regiunea A sau regiunea B. Și vă spun sincer, eu personal, când uh, lucram în, uh, când lucram în uh, domeniul privat, am avut ocazia să fiu parte codecidentă a unei companii din vestul Uniunii Europene pentru o țară din blocul de est și vă spun că această, acest criteriu a fost al doilea criteriu pe care compania l-a pus la baza deciziei sale. Pentru a susține creșterea investițiilor și implicita economiei europene este nevoie de continuitate în modernizarea infrastructurilor de orice fel și acest lucru, bineînțeles, că trebuie să se regăsească și printre prioritățile uh, Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește politica de coziune în viitor. Um, dar asta nu este de ajuns. Pe lângă existența unei bune infrastructuri, uh, principalele premise ale competitivității și atractivității regiunilor um, constau în promovarea cercetării, inovării și dezvoltării tehnologice. Asta reprezintă, de fapt, și uh, sâmburile, uh, acel kern, acel cor uh, al acestui raport. Încercăm, practic, să facem cunoscut uh, și să facem uh, regiunile să înțeleagă că se pot dezvolta prin promovarea inovării, prin cercetare-dezvoltare, prin uh, dezvoltarea tehnologică în regiune și acest lucru Eh, nu ne ajunge să-l avem doar pe hârtie la nivel de strategie UE, ci trebuie să fie transpus în ceea ce privește cunoașterea în același mod și la nivel de regiune. Asta, ehm, sincer, eh, reprezintă o mare provocare pentru Uniunea Europeană și va prezenta o eh, mare provocare în următoarea perioadă. De aceea, consider că programe de formare profesională corespunzătoare de înaltă calitate ehm, și coroborate cu Eh, promovarea tehnologiei în regiuni este o condiție sine qua non pentru ehm, dezvoltarea inteligentă, cum își propune strategia UE 2020. Pentru a consolida cunoașterea și inovarea ca motoare ale creșterii economice viitoare și ale competitivității economice, ehm, este clar necesar să îmbunătățim, cel puțin ehm, referitor la statele noi aderate, și infrastructura educațională este iarăși o condiție asupra căreia ar trebui să focusăm cu mai mare atenție și, mai mult decât atât, să se aplice rezultatele cercetării dezvoltării. În momentul de față avem doar 2% dintre rezultatele cercetării, respectiv dintre brevetele existente în Uniunea Europeană, se transpun în produse finite sau servicii finite este un uh, motiv de îngrijorare. Tot vorbim de alocare de noi fonduri în ceea ce privește cercetarea, dezvoltarea, dar nu reușim să uh, înșurubăm acolo unde este necesar, respectiv să sprijinim acest transfer de tehnologie, acest transfer de cunoștințe generat de uh, cercetători în produse finite, respectiv servicii, care să contribuie la o creștere economică. Eu cred că trebuie să acordăm o atenție sporită acestui aspect. Nu doar să spunem tot timpul, haideți să, uh, haideți să alocăm bani suplimentari pentru cercetare de dezvoltare. Uitați-vă că avem din cei 59 de miliarde pe FP7, 28,5 încă uh, nu sunt accesați în momentul de față. Mai sunt doar 2 ani până la sfârșitul lui 2013. Um, eu cred că um, problema nu este doar uh, să alocăm bani pentru cercetare, ci să și stimulăm trans Eh, transformarea rezultatelor cercetării în produse finite și servicii. Am repetat acest lucru de două sau trei ori pentru că, eh, din punctul meu de vedere, joacă un rol extrem de important dacă vrem, într-adevăr, să creăm o uniune a eh, inovării bazată pe cercetare, dezvoltare sau pe rezultate eficiente ale cercetării, dezvoltării. Bineînțeles, nu în ultimul rând, consider că pentru viitoarea perioadă statele membre și regiunile trebuie să-și fixeze în așa fel obiectivele um, încât să acorde prioritate nevoilor investitorilor și în același timp să se garanteze o finanțare accesibilă, adecvată, acordându-se, uh, bineînțeles, uh, um, fondurilor uh, europene un rol cheie în acest sens. Vorbim și de o perioadă de criză economică și financiară unde tendința în rândul factorilor economici privați este de a reduce costurile de cercetare-inovare. Noi de la Uniunea Europeană uh, cerem o mărire a fondurilor pentru cercetare-dezvoltare. Ba, chiar am pus acel 2, respectiv 3%, um, o limită sau nivel minim pentru statele membre. Ei, uh, se pare că de la bugetele de stat există din ce în ce mai puțin bani pentru cercetare-dezvoltare, însă tendința în mediul privat este de a scădea, de a reduce costurile pentru cercetare-dezvoltare. Iarăși un aspect asupra căruia ar trebui să focusăm cu toții cu mare atenție pentru a vedea cum îi stimulăm în continuare să realizăm acest obiectiv al um, Uniunii Inovatoare. Și nu în ultimul rând, um, aș vrea să menționez faptul că regiunile rămase în urmă trebuie să beneficieze în continuare de finanțări comunitare substanțiale. Um, vorbim de coeziune și coeziunea se poate elimina inclusiv prin intermediul inovării uh, și a adaptării Eh, tehnologi, eh, evoluției tehnologice eh, regiunilor geografice, pentru ca să, ne putem, ca să putem folosi și banii europeni în mod eficient. În ceea ce privește sugestiile domnului Vlasac, există două puncte, zic eu, relativ critice, asupra cărora ar trebui să discutăm deschis, dar mai mult decât atât, eu cred că se vor reglementa prin amendamente. Și mă refer aici la punctul 4, unde domnul Vlasac propune avantaje competitive comparative. Aici nu avem voie să um, um, pierdem din evidență faptul că avem totuși de respectat niște uh, chestiuni de competitivitate la nivel, la nivel european și acest lucru cred că ar trebui să reiasă relativ clar din acest articol. Și apoi um, îngrijorarea domnului Vlasac în ceea ce privește efortul de armonizare a condițiilor de impozitare. Eh, politica fiscală încă, hai să spunem, încă nu reprezintă o competență europeană și aici iarăși trebuie să abordăm, părerea mea, eh, tematica cu multă atenție. Cam atât. Sper că amendamentele să reglementeze în continuare un raport eh, eficient și Comisia să reprezinte un adevărat ajutor pentru Comisia Europeană, iar efectele inovării se contribuie, bineînțeles, să fie ajutătoare pentru evoluția economiei inovatoare în, uh, Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, on behalf of Mr. Mulțumim foarte mult din partea domnului Vlasac. Îl avem pe uh, domnul acesta alături de noi. Dar numai unul dintre dumneavoastră poate vorbi acum. Dumneavoastră luați această hotărâre. Da, nu știu cum e procedura în mod obișnuit, însă eu pot să prezint acest document în numele domnului Vlasac pot să vă prezint o linie în general. Doamna președinte, stimați colegi, nu avem timp atât cât ne-am dorit, avem o listă lungă de vorbitori, așa că vă rog să vorbiți cât de pe scurt posibil. Domnul Poreba are cuvântul. Da, voi încerca să prezint raportul domnului Vlasac pe scurt. În primul rând vreau să îmi cer scuze din partea domnului Vlasac, care astăzi se află la Strasburg la un congres uh, organizat de Consiliul Europei, așa că nu poate să fie alături de noi noi astăzi, însă mi-a cerut să prezint acest proiect de aviz din partea dumnealui, să mă concentrez pe punctele cele mai importante. În primul rând, e clar pentru fiecare dintre noi că politica de coeziune este cea care își aduce o contribuție foarte mare, este cea mai mare sursă de investiții comunitare. Nu doar instituțiile europene, ci și statele membre Autoritățile locale sunt cele care au propriile politici de investiții. Apoi, trebuie să spunem că în impulsionarea economiilor noastre ar trebui să ne bazăm pe acele companii care aduc cea mai mare valoare adăugată în sector. Surprinzător, pentru, mulți dintre, pentru multe dintre țările europene, tocmai marile companii sunt cele care își aduc cel mai mult aportul la economie. Așa că acestea nu ar trebui să fie excluse din utilizarea resurselor europene. Ar trebui să reacționăm și pe diferitele domenii și să încadrăm și să încurajăm uh, investitorii. Cam 33% din companii sunt îngrijorate de creșterea economică slabă din Uniunea Europeană. Îi uh, descurajează foarte mult și nivelurile crescute de datorii publice. De toate acestea trebuie să ne ocupăm. Apoi, în proiectul de aviz se vorbește și de importanța cetățenilor pentru a promova investițiile în Europa. Oportunitățile de investiții în orașele noastre sunt numeroase, însă investi Însă investitorii sunt atrași de acele uh, locuri în care există cea mai mare creștere în Europa și locurile unde există parcuri de afaceri inovatoare. Domnul Vlasac este pregătit să caute cele mai bune soluții în ceea ce privește acest aviz, dorește să se întâlnească cu raportorii din umbră la Strasburg, astfel încât să discute toate detaliile legate de acest uh, subiect. Iar acum aș dori să aud părerile dumneavoastră și după aceea îi le voi, îi le voi transmite domnului Vlasac. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc acum din partea socialiștilor, domnul Von. Mulțumesc, doamnă președinte, și acest aviz este unul foarte scurt, așa că și comentariile mele vor fi scurte. Cred că ar trebui să ne folosim de această posibilitate pentru a sublinia importanța politicii de coeziune în atragerea investițiilor. Aceasta se retrage repede când există o creștere slabă și un șomaj ridicat și ne confruntăm cu aceste probleme în Uniunea Europeană. Ce sugestii sunt făcute aici? Cred că ar trebui să spunem că politica de coeziune este cea care poate să ducă la investiții în infrastructură, la o forță de muncă pregătită și la uh, investiții în cunoaștere și inovare, cum a spus și antevorbitorul meu se menționează și importanța marilor companii în generarea investițiilor în Uniunea Europeană. Eu cred că ar trebui să se menționeze și importanța IMM-urilor și a companiilor sociale din Uniunea Europeană. Cred că toate acestea au un rol de jucat în investiții și în crearea de locuri de muncă și creștere în Uniunea Europeană. Textul menționează și importanța politicii de coeziune pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Da, e foarte foarte clar, de aceea există această politică. Însă nu trebuie să uităm faptul că și fondurile structurale că fondurile structurale și politica de coeziune duc la o mai, bun, la o mai bună situație și pentru regiunile mai dezvoltate acestea descurcându-se mai bine le influențează și pe cele mai puțin dezvoltate. Ar trebui să ținem cont de acest aspect. S-a făcut referire la problemele care există în atragerea investițiilor în Uniunea Europeană. Impozite foarte mari și o datorie publică ridicată. Dar mai există, pe lângă acestea două, și alte chestiuni care duc la o lipsă de investiții, lipsă de creștere, lipsă de investiții. Nu există o pregătire destul de bună și infrastructura se află într-o situație proastă. Și de aceea toate acestea trebuie îmbunătățite și ar trebui să fie menționate în acest document. La ultimul punct se vorbește de importanța regiunilor urbane. Am avut deja o discuție despre acestea astăzi, așa că mă, mă limitez la a le menționa. Vom veni și noi cu număr de amendamente și ne bucurăm dacă vom avea posibilitatea să discutăm cu raportorii înainte de a depune amendamentele. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Vă rog cât de concis posibil, pentru că nu prea mai avem timp. Doamna Manner, da, Doamna Sanova nu se află astăzi aici, așa că voi spune eu ceea ce vrea să vă transmit. În primul rând doresc să felicit raportorul pentru acest aviz. Doamna raportor consideră că majoritatea punctelor merg mână în mână cu poziția grupului nostru. Domnea ei este de acord că e foarte importantă atragerea investitorilor astfel încât performanța economică să fie crescută în regiunile europene. Sprijinirea obiectivelor 2020 e de asemenea importantă. Investiții crescute înseamnă o valoare adăugată. Fiecare euro investit în sectorul uh, public duce la mai multe investiții făcute și în sectorul privat. Raportarea noastră din umbră este de acord că Atractivitatea investițiilor în Europa trebuie să țină cont de următoarele aspecte. Trebuie să țină cont de faptul că regiunile trebuie să fie cele care să-și crească competitivitatea. Apoi, servicii pentru sprijinirea afacerilor și acestea sunt foarte importante. e foarte importantă și crearea de rețele e, și de clustere, astfel încât să fie crescută posibilitatea de investiții în Europa. Doamna raportor sublinează cât de importantă e cercetarea și inovarea pentru economiile europene. Investițiile în transport, energie, uh, și infrastructură e foarte importantă și investirea în capitalul uman e crucială, astfel încât să se creeze un mediu de afaceri mai favorabil. Pe raportorul nostru îl îngrijorează faptul că nu există sprijin pentru IMM-uri în acest aviz. Politica de coeziune ar trebui să se, ades, să se adreseze IMM-urile, pentru că există 23 de milioane de IMM-uri în Europa. Acestea sunt 99% din toate afacerile, dintre, dintre afaceri. Acestea sunt o forță foarte importantă pentru inovare și ocupare. Dânsă accesul lor la cercetare și dezvoltare este limitat. Acum că ne confruntăm cu șomaj în Europa, toți acești factori devin foarte importanți. De aceea ar trebui să fie îmbunătățite condițiile cadru pentru IMM-uri. Acestea sunt principalele puncte din partea noastră. Mulțumim foarte mult. Elisabeth Schröter are cuvântul. Um... Mulțumesc. Unele observații, nu foarte multe. Nu cred că o scădere generală a taxelor și a impozitelor ar însemna um, că investițiile devin mai atractive. Este nevoie de mai multe criterii, de mai multe condiții care trebuie să, se, să fie îndeplinite. De exemplu, să existe specialiști uh, întreg mediul trebuie să fie corespunzător. Dacă dorim să atragem uh, specialiști și să-i păstrăm, trebuie să existe poate și cultură într-o regiune. Trebuie ca regiunea respectivă să fie atractivă din punct de vedere al locuințelor. Nu este vorba numai o problemă fiscală. Și mai ales în noile state membre uh, reducerile fiscale fac în așa fel încât investițiile să vină, dar vin pentru trei ani, iar apoi întreprinderea respectivă pleacă în alt stat. Și nu vrem cu acest raport să încurajăm aceste tipuri de salturi ale întreprinderilor care să caute cele mai bune condiții. Trebuie uh, Uh, să creăm condiții bune, trebuie să avem subvenții de investiții bune, dar trebuie să existe o valoare astfel încât întreprinderea să rămână mai mult timp să investească în oameni și în specialiști. Și pot să vă spun că în regiunea mea avem uh, clustere uh, solare cele mai mari din întreaga Europa, Um, dar avem o mare lipsă de specialiști și aceasta oprește evoluția pur și dezvoltarea. Nu pot crește mai mult pentru că nu există specialiști lucrători care uh, să producă. Și uh, iată, până la urmă, la asta trebuie să se refere investițiile uh, și la crearea de investiții, de specialiști. Europa 2020 mi se pare o bună abordare și aceasta ar trebui să fie direcția și a uh, raportului. Drept urmare, voi propune amendamente în acest sens. Sean Kelly, please. Mulțumesc, Sean Kelly. Mulțumesc foarte pe scurt, Politica regională, de bună seamă, a fost într-adevăr uh, un motor al convergenței și dezvoltării în uh, Europa și asta trebuie să continue și în viitor. Însă mai este o problemă la fel de validă și anume că există regiuni suficient de puternice și chiar dacă ele sunt puternice și dezvoltate cu atâta, ele trebuie să fie susținute pentru că asta va aduce și o Europa uh, mai puternică. Asta se va întâmpla în viitor și va avea impact asupra Uniunii Europene în general. În cadrul strategiei uh, Europa 2020 se sporește procentajul de finanțare pentru cercetare și dezvoltare. Însă când vine vorba de produse made in Europe și când e vorba de aplicarea cercetării, aici lucrurile sunt mult mai, uh, mult mai proaste. Știm bine că sunt multe lucruri care sunt concepute și produse concepute în Europa, dar care sunt, de fapt, produse mai apoi fabricate în afara Uniunii Europene și asta trebuie să înceteze. Ideea este, de asemenea, la fel se întâmplă și cu cei care vin să studieze în Europa. Uh, cei care vin să studieze în Europa și se pregătesc aici trebuie să poată să și rămână în Europa, nu să plece. Uitați câte probleme de viză sunt uh, astăzi, de vize sunt astăzi cu acești studenți străini. Ar trebui să ne inspirăm din modelul american. Pentru că mulți cercetători tineri uh, uh, uh, și, și, și pregătiți, chiar din străinătate, sunt o garanție pentru locuri de muncă aici în Europa. Mulțumesc, domnul Albrecht. Da, două observații. Acest tip de raport sau de aviz se poate concentra din partea noastră pe două aspecte aspecte. Eu n-am văzut raportul original de la Comisia Econ, dar putem să ne concentrăm pe două aspecte. În primul rând, atragerea investitorilor și condiții bune pentru investitori prin cadrul unei politici fiscale și de impozitare eh, adecvate, etc. Și în al doilea element, investiția sau investirea banilor europeni în Europa pentru primul aspect nu m-aș exprima pentru că cred că ține mai mult de Comisia Econ, dar când e vorba de al doilea aspect, se spune că în regulamentul de față există două categorii excluse, și anume elementele productive din întreprinderile mari sau firmele foarte mari și asta, de fapt, uh, se, se, asta, practic se spune că uh, elementul productiv uh, din firmele mari nu poate să, aceste elemente nu pot să facă apel la aceste fonduri și nici regiunile mai dezvoltate nu pot să facă apel la aceste fonduri pentru infrastructuri, cum ar fi transportul, etc., pentru că sunt exceptate sau li se interzice acestor structuri să acceseze aceste fonduri. Dacă mi se pune întrebarea, vreți să, să susținem firmele mari, uh, pot să vă dau răspunsul pe care l-am dat atunci când am vorbit despre Fondul European pentru Investiții Regionale. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Van Nisteroi. În aceeași uh, direcție cu comentariile lui Jan Olbricht. Cred că am putea să introducem unele din instrumentele noastre inovatoare, să ne gândim la specializarea inteligentă. Este o precondiție pentru FEDER acum. Și așa ajungem la cum să folosim cei mai, cel mai bine oamenii uh, care au o bună formare în regiunea ta. Pentru că dacă există aspecte care sunt atractive, ele nu trebuie să fie dispersate. Ele trebuie să fie concentrate în așa fel încât o companie care uh, dorește să investească, să le regăsească într-un singur loc, astfel încât să poată investi. Apoi, este vorba de folosirea banilor noștri într-un alt mod. Este vorba de activități, de împrumut și de partajarea riscului. Am putea menționa asta. În rest, cred că este un raport bun. Am putea sublinia de asemenea faptul că uh, TIC oferă posibilități uh, excelente pentru regiunile care nu sunt atât de aproape de marile centre. Deci uh, trebuie să încercăm să fim atractivi pentru uh, micile întreprinderi, pentru tineri întreprinzători care Uh, iată, uh, vor face apel la uh, tehnologia informațiilor, la internet. Se așteaptă ca 40% din locurile de muncă ce se vor crea în viitor să fie bazate sau în legătură cu internetul. Vă mulțumesc. Rodi Creața, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc comisiei noastre și colegilor care au abordat avizul. Despre ce este vorba? Este vorba de nevoia de dezvoltare, de dezvoltare durabilă. Și sunt uh, termeni pe care îi regăsim în multe rapoarte uh, și la Comisia Econ, dar și aici. Europa este un uh, loc foarte important pentru educație, și, dar și din punct de, uh, este și competitivă din punct de vedere economic, dar ar, suferă de pe urma concurenței altor mari regiuni și altor uh, țări care doresc să atragă investiții. Este important ca investițiile să nu fugă din Europa și asta mai ales având în vedere problemele financiare, de creștere uh, pe care le avem la ora actuală. Trebuie să ne folosim potențialul, să eliminăm um, slăbiciunile și să profităm la maxim de punctele noastre forte pentru a atrage investiții. Este important acest lucru, pentru că este amenințat locul nostru în topul uh, investițiilor directe uh, private. Apoi, acest aviz se referă la faptul că această valoare a investițiilor uh, directe se referă la întreaga Europa, însă um, situația nu este echilibrată în întreaga Europa între statele membre. Iar în, uh, do, în domeniul coeziunii și al coerenței încercăm să echilibrăm această situație. Cum putem să facem întreaga Uniune Europeană mai atractivă pentru investiții? Iar acum, iar pentru asta ar trebui să vedem ce face ca o regiune să fie atractivă pentru investiții. Nu voi intra în detalii acum, bineînțeles, unele instrumente și instrumente comunitare uh, pot contribui la asta. Oricum, este foarte important să înțelegem că infrastructurile sunt foarte importante. Nu este vorba numai de porturi și aeroporturi, este vorba și de infrastructura socială, astfel încât investițiile să rămână Uh, și la, în locul respectiv și să fie atrase noi investiții. Este vorba de investiții uh, private, dar și de investiții în regiunea în sine. Nu este vorba numai de aeroporturi și porturi, după cum spuneam. Este vorba de uh, prevederi um, care să sprijine, prevederi sociale, de exemplu, care să sprijine familia. Este vorba de educație, pentru că este nevoie de oameni uh, specializați trebuie ca o întreprindere care investește să găsească și personal calificat la fața locului. De asemenea, mobilitatea trebuie să fie uh, promovată. S-a vorbit și despre cercetare. Cum poate fi utilizată cercetarea din regiuni? Noi producem foarte mult, multă cercetare, să spunem, um, dar și se face mult în universități, dar nu se folosesc aceste uh, rezultate la fața locului trebui să uh, se coopereze cu piețele și este important să se coopereze cu întreaga societate de la fața locului. Apoi, rețelele europene. Aici este o valoare adăugată. Se folosesc, se consolidează inițiativele regiunilor, iar regiunile mai uh, sărace, mai izolate, sunt puse în legătură cu cele mai unde este o mai mare bunăstare și astfel se poate crea uh, o coeziune între regiuni. Acestea ar fi elementele principale. Acestea ar fi, așadar, temele uh, legate de, do de documentul meu și de competențele uh, comisiei noastre. Mă bucur că domnul Vlasac face referire la foarte multe teme foarte importante uh, la punctul 2 se spune că nu mărimea unei întreprinderi ar trebui să fie determinantă, ci calitatea acesteia și uh, durata ei de viață sau posibilitatea ei de a uh, supraviețui, iar acest uh, lucru nu ar trebui ignorat. Nu vrem să eliminăm, să excludem marile investiții, dar trebuie să avem în vedere și calitatea acestor investiții. Dorim și investiții mari și investiții mici. De asemenea, în avizul meu, voi spune că coeziunea, complementaritatea, convergența, coerența sunt foarte importante uh, pentru politicile economice, dar și cele sociale. Nu trebuie să vă explic eu că este vorba de, hom- de, omogeni- de omogenitate. Nu este vorba de omogenitate, dar este vorba de a face, uh, de a profita de pe urma unei valori adăugate europene. Trebuie să, facem, să coordinăm, coordonăm politicile Astfel, și uh, astfel încât să uh, promovăm regiunile noastre și în state terțe. Am fost în țări terțe și am discutat cu aceștia cu privire la perspectiva lor referitoare la Europa. Este vorba de stabilitatea zonei euro, care este foarte importantă pentru aceste state terțe, dar și cooperarea statelor din zona euro cu toate celelalte uh, uh, state membre și state terțe. Oricum, toate statele terțe sunt interesate să coopereze cu întreaga Uniune Europeană. Investitorii spun că în toate regiunile uh, Europei pot să găsească persoane calificate și este un avantaj competitiv pe care trebuie să îl păstrăm. De asemenea, trebuie să facem uh, reclamă, să spunem așa, acestor regiuni, pentru că piața unică este o mare realizare și înseamnă o valoare adăugată pentru toate regiunile. Iar noi trebuie să comunicăm acest lucru. Nu este vorba, nu trebuie ca investitorii să se gândească numai la uh, Franța, Germania sau la Grecia. Trebuie să se gândească la toate statele membre ca parte a pieței unice. avem instrumente ca o comunitate pe care alții nu le au. Avem o valoare adăugată europeană pe care trebuie să o utilizăm, trebuie să o consolidăm și trebuie să promovăm uh, avantajele pieței unice. Acestea sunt argumentele suplimentare pe care doream să le mai uh, includ în avizul meu. Domnul Poreba, dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc tuturor pentru remarcile dumneavoastră. Este un aviz foarte important. Sunt convins că domnul Vlasac va reuși să găsească o bună, uh, bune concluzii uh, și să le includă în avizul sau pe care îl va trimite comisiei. Vă mulțumesc. Trebuie să decidem uh, termenul pentru amendamente 29 martie martie la prânz. Avem, dragi colegi, un punct pe care nu l-am discutat, punctul ce zi, uh, avizul nostru cu privire la politica comună de pescuit din partea lui Nunio Teixeira, care este alături de noi, dar nu avem timp să, să discutăm acest punct astăzi, deci îl vom amâna pentru mâine. Dar trebuie să ne uităm unde putem să îl introducem. Înțeleg că astăzi nu ați fi numai dumneavoastră cel care intervine, ci și raportorii din umbră. Pentru că dacă nu mai dorește nimeni să intervină, putem să vă dăm cuvântul și să stabilim un termen pentru amendamente. Dorește cineva să intervină cu privire la ă, raportul, la vizul Nunio Texera? Se pare că nu. Deci, ă, puteți să faceți prezentarea, deschidem termenul pentru amendamente și încheiem cu acest punct meu e, e Mulțumesc, doamnă președinte, îmi pare rău că am ajuns atât de târziu. Și dacă v-am făcut probleme cu ordinea de zi din cauza acestui fapt. Oricum, politica comună în domeniul pescuitului trebuie să fie reformată, astfel încât să asigurăm o dezvoltare durabilă. Trebuie să se țină cont de toate aspectele. E nevoie de o dezvoltare uh, inteligentă și durabilă, care să meargă mână în mână cu politicile europene și cu țelurile din Europa 2020. Credem că trebuie să fie crescut rolul regiunilor. Acestea trebuie să se poată bucura de uh, posibilitățile pe care le au în ceea ce privește pescuitul. Principalii actori trebuie să aibă un rol consolidat și trebuie să fie implicați mult mai bine. Fondul pentru pescuit e absolut important astfel încât să ajungem la țelul nostru de integrare regională și pentru finanțarea obiectivelor din pentru strategia 2020. Toate acestea apar în proiectul de aviz. Cred că dacă toată lumea cooperează, putem să ne aducem o contribuție pozitivă acestei comisii. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Termenul pentru amendamente e tot data de 29 martie la prânz. Și cu acestea, reuniunea noastră de astăzi se suspendă și trecem acum la reuniunea coordonatorilor. Așa că îi rog pe toți cei care nu trebuie să se afle alături de noi să părăsească sala, astfel încât să putem trece la reuniunea coordonatorilor. We are working in these letters to the to Okay. Tak, zaraz po, powiesz, za pół godziny. And dear colleagues, in half an hour we have in this, in this room the meeting. Stimați colegi, vom avea o întâlnire și cu președinția daneză în această sală într-o jumătate de oră când vom afla despre negocierile, stadiul negocierilor la Consiliu. Deci cei care sunt interesați pot să se întoarcă la ora șase și jumătate